Sì. Okay. Okay. Okay. So I'll just do it. Dear colleagues, I'm starting the... Dragi colegi, haideți să începem ședința. Jeez. Okay, so I would like I'm I have just started the meeting. I would like you to know. Începem ședința și aș vrea să salut invitații noștri din Austria. Dragi colegi, începem ședința pentru că avem o agendă foarte plină, ordine de zi foarte plină. Vă salut pe toți și um, vă propun pentru început câteva schimbări la ordinea de zi ca urmare a solicitărilor anumitor colegi. Deci, v-aș ruga să fiți de acord ca punctul numărul 7, și e vorba de uh, raportul că eliberarea potențialului industriilor culturale și creative, uh, să fie analizată înainte de punctul 5, deci la ora 4, ceea ce înseamnă că raportul doamnei Oconi referitor la o piață unică pentru întreprinderi și creștere va urma imediat după punctul 7. Cea de-a doua schimbare se referă la ordinea de zi de mâine. Vă rog să notați faptul că vom începe votul mai devreme, cu jumătate de oră mai devreme, deci la ora 10.30. Vă rog să veniți cu cartelele de vot și vom începe votul imediat după schimbul de opinii cu domnul comisar Han. Iar punctul 13 de pe, 12 de pe agenda, raportul privind vizita unei delegații în România, va fi analizat după punctul 16. Dacă nu mai sunt alte solicitări pentru modificarea ordinei de zi, atunci putem considera că ordinea de zi astfel modificată este adoptată. Trecem direct la punctul 2, aprobarea procesului verbal al reunii din datele 30 noiembrie 1 decembrie, precum și a ședinței din 9 decembrie. Uh, procesele verbale au fost distribuite, în principiu sunt disponibile și dacă până la sfârșitul ședinței nu sunt observații, atunci le considerăm ca fiind adoptate. Acum am să trec la punctul 3, comunicări ale președintelui. Și aș vrea să vă spun că astăzi avem printre noi un grup de vizitatori, uh, vizitatori foarte speciali, invitați de domnul Kelly, pentru că e vorba de tineret. Ei sunt studenți la Universitatea din Limerick și de la uh, liceul din Cork. Deci, vă rog să-i salutăm și să aplaudăm prezența lor în sală. Our guests. And I would also like to uh, announce one more thing. De asemenea, încă o comunicare deosebit de importantă pentru munca și comisiei noastre și pentru viitorul politicii de coeziune. Aș dori să vă informez, mai ales pe cei care nu fac parte din Comisia Sure, pe 10 februarie de la ora 9 până la ora 14.30, în cadrul Comisiei uh, Sure, există uh, prevăzută o reuniune referitoare la politica de coeziune. Deci, vom discuta în această Comisie Sure toate subiectele importante pentru viitorul politicii de coeziune, împreună cu domnul comisar Han precum și alți oratori, coordonatorii vor avea ocazia să ia cuvântul, iar cei dintre dumneavoastră care doresc să participe la această ședință, vă rog să vă pregătiți, să utilizați toate documentele pe care le adoptăm în calitate de avize ale Comisiei Regi. Este o ședință foarte importantă, o discuție foarte importantă, pentru că va avea o influență asupra poziției pe care o va determina Comisia Sure. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi și anume raport strategic pentru anul 2010, raportul domnului Micolașic. Impunerea în aplicare a programelor politice de coeziune pentru perioada 2007-2013. Miroslav, de asemenea, pentru acest uh, schimb de opinii, a invitat pe cineva care de ani de zile este implicat în mod pozitiv și constructiv în determinarea politicii de coeziune, Johannes Rosbacher, director de la confer- uh, conferința austriacă referitoare la planificare spațială din Viena. Și aș dori mai întâi să-i dau cuvântul domnului Micolașici pentru a face o scurtă prezentare. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Sunt foarte încântat să vă pot prezenta acest raport, care, după părerea mea, este un text ce va fi cu siguranță dezbătut și acceptat. Am uh, fost foarte încurajat când am văzut care este poziția raportorilor din umbră din partea celorlalte grupuri politice. Uh, ei au uh, reacționat foarte pozitiv la primele prima versiune a acestui raport, dați-mi voie să vă expun ceea ce am pregătit pentru astăzi. Și așa cum spunea și doamna președinte, doamna Danuța Hupner, Vom avea un invitat special din Austria, care este un adevărat expert în domeniu, deci astfel vom avea informații multiple astăzi. Publicarea comunicării din partea Comisiei cu titlul politica de coeziune, raport strategic pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a programelor politice de coeziune pentru perioada 2007-2013, precum și documentul de lucru al Comisiei, ne-a dat câteva dovezi destul de clare despre modul în care sunt, este implementată politica de coeziune în va fi implementată în perioada 2007-2013. De aceea este prima ocazie pentru Parlamentul European să analizeze și să evalueze procesul de punere în aplicare a programelor operaționale care au început deja încă din 2007. În același timp, este de asemenea și o ocazie deosebită pentru a exprima poziția Parlamentului pe această temă și anume cum statele membre au făcut anumitele alegeri, care au fost prioritățile alese de asemenea, atragem atenția asupra celor domenii în care e nevoie de mai multe eforturi și, în plus de aceasta, atragem atenția asupra modului în care Comisia tratează dosarele legate de punerea în aplicare și acest raport se concentrează în principal pe punerea în aplicare a programelor în această perioadă de planificare și uh, pe exercițiile de raportare strategică. Există câteva idei și în acest sens și sugestii pentru viitor, pentru viitorul politicii de coeziune. Mai întâi, implementarea programului. Foarte pe scurt, perioada aceasta analizează volumul financiar uh, implicat, precum și numărul de programe care au fost uh, Uh, lansate. E vorba de 4 miliarde de euro, care reprezintă peste 37% din resursele europene pentru această perioadă. Și progresele medii înregistrate de statele membre pot fi considerate ca fiind mai degrabă rezonabile, având în vedere contextul uh, și anume o deteriorare clară a situației sociale, economice, mai ales în 2008 și 2009 și asta datorită crizei dar și datorită reformei care a fost operată referitor la această politică de coeziune pentru perioada 2007-2013. Cu toate acestea, ultime, ult, câteva state membre sunt în urma mediei europene de 37% și uh, există diferențe foarte mari între țări. Și vedem că ratele de reușită sunt uh, diferite. 40% în cazul a 9 state membre și sub 20% în cazul a 4 state membre. Per ansamblu, putem să spunem că obiectivele stabilite au fost respectate. Convergență, competitivitate regională, ocupare și cooperare teritorială la nivel european. De asemenea, programele corespund cu uh, prevederile din tratatul de la Lisabona în aceste categorii. În, pentru un total de 63 de miliarde de euro, putem spune că uh, această sumă este alocată acestor proiecte prin tratatul de la Lisabona. După ce am studiat datele uh, cele mai relevante, am considerat că e nevoie de eforturi suplimentare în anumite domenii, mai ales în ceea ce privește întărirea performanței în domeniul implementării, pentru că există prea multe întârzieri. Trebuie să ne asigurăm că există o disciplină financiară și, în cele din urmă, dar uh, de asemenea foarte important, există o adevărată sinergie între diferitele politici europene și proiectele selecționate pentru implementare trebuie să se desfășoare mai repede în domeniul energiei, în domeniul investițiilor pentru mediu, în domeniul economiei digitale, numerice, în cadrul uh, competențelor construirii, competențelor administrative și așa mai departe. Însă, în același timp, trebuie să nu uităm faptul că implementarea programelor uh, reprezintă un proces continuu, dinamic, care încă poate fi schimbat, modificat, influențat și asta prin identificarea neajunsurilor uh, pe durata desfășurării acestor proiecte, dacă neajunsuri există. Mai ales, putem sublinia practicile cele mai bune. Acest lucru poate ajuta ceilalți parteneri să-și îmbunătățească eficacitatea. Raportul nostru încurajează statele membre să compenseze aceste întârzieri și să dezvolte planuri de acțiune mai eficiente pentru a ajunge la îndeplinirea obiectivelor fixate. Numărul 2. Raportarea strategică reprezintă o posibilitate de a discuta uh, din punct de vedere tematic politica, politica de coeziune și a, aici analizăm măsurile concrete. Raportarea strategică reprezintă de asemenea și o posibilitate de a evalua pro, programele în curs. Ideea fiind că trebuie să avem o viziune de ansamblu a tuturor programelor care se desfășoară în statele membre ale Uniunii Europene, în așa fel încât acestea să respecte Uh, scopurile fixate la nivel european, în așa fel încât să îmbunătățim performanța. Și în acest sens aș dori să subliniez câteva practici, bune practici. Uh, acestea pot cu siguranță să contribuie la întărirea și uh, sporirea calității acestui exercițiu de raportare strategică. Deci, practicile bune în raportarea strategică sunt următoarele. Se utilizează indicatori clari Există indicatori care se transpun în rezultate. Există rapoarte în ceea ce privește sinergiile între diferitele politici naționale și europene. Se organizează dezbateri publice și consultări cu toți factorii de decizie implicați. Apoi, aceste programe sunt înaintate parlamentelor naționale și celorlalți actori implicați la nivel național. După cum vedeți, am încercat să fiu cât mai succint posibil, bineînțeles, pentru că eu sper că vom avea o dezbatere interesantă astăzi. Deci iată că ajung acum la concluzie, înainte de a da cuvântul invitatului nostru. După părerea mea, Raportul strategic pentru 2010 trebuie să reprezinte o inițiativă pentru a îmbunătăți modul în care, în momentul de față, aceste programe sunt puse în aplicare. Și nu uitați că ne aflăm la jumătate de drum și acest lucru ar trebui să ne permită să optimizăm uh, impactul pe care îl va avea politica de coeziune. Să contribuim astfel la dezbaterile viitoare pe tema aceasta a politicii de coeziune. Și în concluzie eu sunt convins că cooperarea noastră va continua să fie uh, constructivă și să contribuie la îmbunătățirea uh, politicii de coeziune. Iată, mă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție. Bună ziua! Și dați-mi voie acum să vă prezint imediat pe invitatul nostru și anume domnul Johannes Rosbacher. El se află aici în partea dreaptă a sălii. Vă rog să vă ridicați. Vă mulțumesc. Domnul le Rosbacher, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Dați-mi voie să vă împărtășesc ca și doamna Hubner, uh, care vă cunoaște foarte bine uh, de pe vremea când uh, domnul, Johann, domnul Rosbacher reprezenta Austria la Bruxelles. Trebuie să spun că este director general al conferinței austriene în ceea ce privește planificarea, de asemenea a fost și reprezentant al Austriei la nivel european, la nivel de Uniune Europeană. Acum face parte și din conferința austriacă pentru planificare spațială. Mulțumesc foarte mult, domnule Rosbacher, pentru prezența dumneavoastră și acum suntem gata să vă ascultăm. Dankeschön. Um... Danke, Frau Vorsitzende. Mulțumesc. Că, din păcate, există o interferență de la computerul vorbitorului și nu putem <laughs> auzi, așa că se va rezolva această problemă tehnică. Please, I hope so. so, noch einmal, ja, jetzt ging das besser. Um... Mulțumesc, iată, încerc din nou să iau cuvântul. Bună ziua tuturor, doamnă președintă, stimați membri ai Comisiei Regii. Mulțumesc pentru că m-ați invitat astăzi aici, mulțumesc și colegilor de, din partea Consiliului. E o mare plăcere să mă aflu astăzi din nou aici. Ultima dată când m-am aflat aici ocupam de încheierea negocierilor pentru directivele uh, relevante din partea, ca reprezentant al Consiliului și îmi face mare plăcere să fac, să văd aici pe unii oameni cu care am lucrat foarte bine în trecut, domnul Nistoroi, de exemplu, doamna Crel și alții. De fapt, aproape cu toți dintre dumneavoastră încă sunteți aici. E foarte bine. Oricum, n-am venit aici ca să vorbesc despre trecut, ci am fost invitat ca să vă spun câteva cuvinte în legătură cu raportarea strategică și abordările strategice și uh, acțiunile la nivelul statelor membre. Am aici uh, câteva pagini uh, de introducere și apoi despre strategii. Mm. Sigur, despre raportarea strategică, centrul raportului meu. Și voi, este și o prezentare în legătură cu Austria, și uh, am să vorbesc și despre viitorul acțiunilor noastre. Acum, cred că e bine să vorbesc despre rolul țării mele în, uh, în cadrul familiei europene. Austria este o țară mică de doar 8, doar 8,6 milioane de locuitori. O, cam o treime din teritoriu nu este locuibil pentru că este teritoriu, pur teritoriu muntos. Însă Țara e împărțită în nouă regiuni, mă rog, landuri, și avem, ne învecinăm cu opt țări, cu care are în mod necesar impact asupra utilizarea fondurilor structurale, utilizării fondurilor structurale. Avem uh, diverse obiective, avem uh, în legătură cu fondurile structurale. Avem un cadru național eh, strategic de referință și 21 de programe operaționale. Eh, finanțate la nivel de 1,5 miliarde de euro, deci cam 4, de, cam 4% din uh, haben zwei Sozialfondsprogramme 0,4% din uh, fondurile europene. Den Nachbarn ein Cross-Border-Programm und in drei transnationale. Avem și 10 programe de cooperare teritorială. Avem și 7 FSE și 3 transfrontaliere. Strategii. Vielleicht nur um zu zeigen. Deci, uh, iată să vedem cum putem lega această strategie europeană de fondurile structurale, pentru că aceast, acest lucru face sens. Uh, avem 0,08% din PIB, e vorba de 2 milioane de euro, reprezentând 0,8 0,08% din PIB este nu, practic uh, nimic. Aș putea de asemenea să spun în introducerea mea de, să vorbesc despre inovațiile la nivelul strategiilor pe care le-am dezvoltat. E vorba de o coeziune la nivel comunitar, avem o strategie națională, de asemenea, care în Austria este numită Strat AT, de deci strategia pentru Austria, și de asemenea, pentru 2009 am avut un raport național și în 2012 va fi elaborat un nou raport la nivel național. Apoi avem și un raport anual, avem rapoarte de audit și așa mai departe. Și îndrăznesc să spun că în ce privește Austria, toate aceste eforturi au fost într-adevăr justificate. Iată, ne-am elaborat uh, raportul în ce privește Austria, uh, am, la mine, am cu mine câteva exemplare. Mâine veți putea primi și versiunea în format electronic în limba engleză. Am publicat acest raport și acest raport reia rezultatele principale ale noastre. Până în 2009 uh, am, am văzut că, mă rog, s-a spus că a fost uh, aplicat 28% sau au fost folosite 28% din fonduri. Uh, vreau să spun că după trei ani n-am uh, avut mai mult și am, reuș- am început, am re- continuat oricum să punem la punct aceste programe. Pentru asta trebuie timp, lucrurile nu se fac peste noapte și dacă vrem să facem lucrurile așa cum se cuvine, trebuie să facem uh, treabă bună. Și în cursul anilor care vor veni, uh, suntem convinși că vom putea să uh, reușim să ajungem la un nivel de 99% de utilizare a uh, fondurilor și mijloacelor puse la dispoziție. Acum, în ceea ce privește ajutoarele pentru uh, întreprinderi, sigur, acestea au un, uh, o legătură directă cu criză. A trebuit să ajutăm IMM-urile, să dăm mai puțin bani cercetării, din păcate. Dar până la urmă am ajuns să reechilibrăm rezultatele uh, pro, pro, proceselor de inovare tehnologică. Bun, Austria este o țară relativ bogată și când avem proiecte foarte complexe, uh, le realizăm la nivel național, pentru că așa e mai ușor cu fondurile structurale, adăugăm încă un nivel și lucrurile se complică. Deci am hotărât la nivel național să simplificăm lucrurile. Bun. Sigur că întotdeauna trebuie să ținem cont că a intervenit criza, apoi există un element al raportului care explică care a fost impactul crizei și care a fost aportul pachetului de redresare economică european. Deci, care a fost aportul fondului structural. La origine, vă pot spune că programul a fost foarte bine uh, conceput, deci n-a trebuit uh, să facem decât adaptări uh, mărunte la această strategie și am ajustat așa cum se cuvine programul. Uh, trebui să spunem că probabil că ar trebui mai, mai multă vizibilitate și ar trebui și să țintim mai bine măsurile luate. Sigur, a fost o provocare, dar cred că ne-am ridicat la înălțimea acesteia. Bun, în ceea ce, în ce privește dezvoltarea regională și raportul între Fondul uh, de Dezvoltare Regională și Fondul Social, am făcut o evaluare să vedem cum putem să facem ca acesta să evolueze în paralel. Äh, și cred că Totuși, suntem, putem să spunem că suntem un exemplu de succes. Am fost unul din rarele state membre să putem uh, să respectăm uh, aceste programe, deci până la urmă am avut uh, rezultate pozitive. Și am avut și anumite lecții de tras din acest exercițiu. Bine, eu v-am mai spus, vă prezint lucrurile doar din punct de vedere austriac la început. Această prezentare a raportului strategic credem că corespunde uh, unei valori adăugate pe care dorisem să o impunem. E prima dată că ne-am uh, găsit într-adevăr în centrul unei politici comunitare uh, cu aplicarea strategiei de la Lisabona și cu orientări economice uh, concepute pentru, pentru către statele membre. Deci a fost prima dată când la nivel european, datorită unui nivel mai mare de transparență, s-a putut face o comparație între zonele de intervenție, în care toate statele membre uh, trebuia să spună unde vreau să indice, uh, unde vreau să se efectueze intervenții. Deci o mai bună imagine la nivelul întregii Uniuni Europene am putut avea. Să nu uităm că ne-am lovit și de anumite limite. Um, e o strategie care nu este un panaceu universal, nu putem rezolva toate problemele cu aceste fonduri. Și în raport se arată că, sigur, uh, se fac mai multe eforturi pentru eliminarea disparităților regionale, sau cel puțin așa spune Comisia, dar, uh, din păcate, nu putem, nu se poate compara nu, nu, totul, nu putem compara mere cu pere, trebuie să facem un discernământ, să fim inteligenți. Sigur că raportul e foarte bogat în uh, statistici și cifre, poate că ar fi bine să mai adăugăm și puțin text între cifre, dar vă spun că nu toate situațiile sunt comparabile. Trebuie să ajungem și la un echilibru între indicatori și între o descriere calitativă, între o evaluare mai descriptivă. Dar asta probabil pe viitor. Acum, abord, abordarea uh, austriacă ne face să fim foarte mândri de ea. Uh, am uh, hotărât să îi conferim un caracter uh, obligatoriu și am încercat întotdeauna să ajungem la cele mai bune soluții. Acum, în câteva cuvinte, o să încerc să prezint raportul nostru, dar la pagina 47 de altfel, dacă vă interesează lucrurile, sunt prezentate în detaliu. Acum vorbim despre politica de coeziune europeană. Eu cred că aceasta trebuie reanalizată, rediscutată, regrupată, dar trebuie și un mai bun schimb de informații și ar trebui uh, să instituim o platformă la nivelul căreia să se facă schimb de idei politice să existe discuții strategice cu schimburi de cunoștințe. Uh, apoi noi am încercat să creăm și niște comitete, niște comisii de monitorizare pe care le-am grupat în platforme de discuții și uh, această măsură a fost bine întâmpinată în toate uh, regiunile Austriei. Acum, repet, aceasta este viziunea austriacă a lucrurilor. Acum, pe, pentru viitor, funcția intermediară între nivelul comunitar și cel regional a fost uh, creată deja. Există acest sistem de raportare care a jucat un rol excelent și e important să subliniem acest lucru în propunerea Comisie, iată, uh, există acest contract de dezvoltare și de parteneriat. Propunerea Comisiei, sigur, va trebui studiată din punct de vedere al uh, raportării, al prezentării rezultatelor. Eu uh, consider că și calendarul trebuie să fie unul mai precis și mai realist. Că dacă vreți un raport de bună calitate, trebuie, o raportare de bună calitate trebuie să avem de suficient trebuie să avem suficient timp la dispoziție pentru acest lucru. În cadrul regulamentului financiar, ă, eu cred că datele, limitele, ă, termenele sunt total, totalmente irealiste, deci nereale dacă ni se cere să respectăm acest termen, atunci nu vom putea uh, prezenta o raportare de bună calitate. Până la urmă trebuie să vedem ce dorim. Dorim un raport de bună calitate sau dorim să facem lucrurile în grabă și să respectăm uh, cu orice preț acest termen limită. Eu cred că trebuie cel puțin șase luni de zile pentru a, a elabora un raport de calitate. Trebuie să vedem uh, lucrurile așa cum stau ele în realitate. Înțelegeți-mă. Eu prefer să facem lucrurile, lucruri de calitate, nu să ne grăbim. Pentru integrare există o, o, o, o strategie de sus în jos cu date foarte stricte. Calendarul ar trebui să fie mai realist. Bine, acum văd că aici există outcome, există termenul outcome. Limba noastră este destul de bogată, însă nu am un echivalent pentru outcome. Output, vedem acolo, output, outcome, impact, metodologie. Uh, nu știu, nu suntem uh, mașinării, nu știm exact cum trebuie să procedăm. Toate lucrurile acestea ne iau foarte mult timp. Ne-am pus de acord asupra metodologiei și terminologiei, dar până când înțelegem toate aceste lucruri, este foarte greu. nicht zu, sein, äh, nicht zu wissenschaftlich. Wir überfordern das System. Deci, dacă nu uh, ni se explică bine lucrurile, vom avea niște rate de eroare foarte ridicate. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, Iohannes. Acum avem câteva minute pentru discuții. Marcus Piper are cuvântul, dar în primul rând domnul da, cere din nou cuvântul. Mulțumesc. Uh, mulțumesc în, în special domnului Rosbacher, dragi colegi, vreau să vă asigur că înainte începerea dezbaterii după cum am mai spus și la început, sunt deschis uh, oricăror sugestii din partea dumneavoastră. Eu nu știu care este calendarul, din păcate. Vreau doar să vă spun că termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 4 februarie Sper că vor fi într-adevăr depuse amendamente. Eu uh, personal voi depune unele amendamente pentru că poate că ați auzit că acest raport a fost a, a trebuit să uh, se limiteze la 3500 de cuvinte. Deci am avut anumite constrângeri. Deci voi fi silit să depun anumite amendamente care să poată îmbogăți și îmbunătăți textul, așa că vă invit să depuneți și noastre propriile amendamente, dragi colegi, și sunt convins că putem ajunge la niște compromisuri foarte bune. Eu unul sunt gata să țin cont de, toat, de toate sugestiile de calitate pe care le mi le veți face. Amendamentele vor fi traduse pe 21 februarie, adoptarea, votarea la Comisia Regii va fi pe data de 21 sau 22 martie și pentru că sunt multe texte legislative care trebuie adoptate, care trebuie adoptate în plenara din aprilie, textul acesta va fi probabil votat în plenara din mai la Strasburg, sesiunea de la Strasburg. Asta ar fi calendarul așa cum îl cunosc eu. Vă mulțumesc pentru atenție. Președinte, mulțumesc Miroslav. Practic mi-ai făcut treaba, așa că nu mai trebuie să repet tot ce ai spus tu. Oricum, am plăcerea să te corectez, pentru că termenul pentru depunerea amendamentelor este da, data de 3 februarie la orele 18. Acum să începem discuția. Dragi colegi, avem doar două minute pentru fiecare vorbitor. Uh, raportorii, voi începe cu raportorii din umbră. Deci, voi începe cu raportarea din umbră, și -a, din umbră și apoi voi da cuvântul lui Marcus Piper. Rica Manner are cuvântul, în primul rând, dacă dorește, sigur. Kiitoksia puheenjohtaja ja ensinnäkin haluan onnitella raport. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. În primul rând doresc să felicit pe raportor. Documentul său este excelent. Am câteva comentarii foarte succinte deoarece cred că, până la urmă, domnul raportor a ținut cont de toate elementele importante. Mulțumesc și domnului Rosbacher pentru prezentarea sa. Aici, atunci când se vorbește despre politica de coeziune, de politica regională, de fonduri, rapoartele de acest tip sunt foarte importante. Și vedem că în acest raport se regăsesc toate elementele esențiale care ne pot permite să ne consolidăm politicile la nivel regional. Este foarte important tocmai să se poată utiliza instrumente de acest tip. Și apoi ele, sigur, să fie dezbătute. Aș avea o întrebare în ce privește aceste rapoarte naționale. Cred eu că este foarte important că s-a luat această măsură, dar aceste rapoarte ar trebui să fie cât mai asemănătoare între ele, pe cât posibil ca să putem face și o comparație între ele. Astfel vom putea avea rezultate mult mai clare și mult mai simplu de interpretat. După cum a spus domnul raportor, nu, sau după cum a spus domnul Rosbacher, nu putem măsura totul. Situația diferă de la caz la caz. Trebuie să ținem cont de acest aspect în rapoartele naționale. Există și problema consolidării politicii regionale. Raportul a vorbit despre acest subiect care este legat și de alte politici. Ar trebui mai ales o cooperare consolidată cu alte domenii ale politicii, mai ales cu cercetarea și dezvoltarea. Și eu cred că în cadrul politicii regionale vom putea să ajutăm și alte sectoare, cum ar fi cel al cercetării și dezvoltării. Deci trebuie să existe o cooperare intersectorială la nivel european. Și trebuie să eliminăm toate barierele care încă există între diversele domenii, încă există la ora actuală. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că punerea în aplicare a programelor este foarte diferită de la țară la țară. Unele state sunt mai eficiente, altele mai puțin eficiente și sper că vom putea să, statele care mai au încă probleme vor putea să se inspire din bunele practici ale statelor mai eficiente. Acum, în ce privește rezultatele, aș spune că e important să putem avea mai multă claritate a rezultatelor pentru toate proiectele care sunt lansate, pentru că nu, nu, uneori lucrurile nu sunt foarte ușor de înțeles. Dacă rezultatele ar fi mai clare, am putea vedea mai bine care sunt reușitele. Se pune și problema alegerii proiectelor existente. Toate aceste aspecte, sigur, sunt subliniate în proiectul de raport, că dacă nu există priorități foarte clare, atunci programele nu folosesc la mare lucru. Astea sunt remarcile mele și raportul oricum este unul de foarte bună calitate, repet. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum doamna Kadenbach, vă rog. Ja, ein herzliches Dankeschön, auch wenn wir nur zwei Minuten Zeit haben, ich glaube, der Bericht meines... Mulțumesc. Chiar dacă am uh, la dispoziție doar un minut uh, sau două, cred că trebuie să laud în primul rând uh, raportul colegului austriac. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport și pentru uh, cooperare, spiritul de cooperare de care ai dat dovadă. În ceea ce privește raportul, sigur, vor exista amendamente, însă, în general, cred că este foarte bun, atinge toate punctele cheie și cred că ar trebui extins uh, dimensiunea acestui raport, doar pentru că este unul foarte bun. Deci sunt și eu uh, din Austria și uh, sigur că aprob abordarea dumneavoastră Însă cred că nu avem, numai, uh, nu avem nevoie numai de rapoarte, ci avem nevoie și de un uh, fel de uh, dare de seamă, de, de raport executiv. Sigur că acest lucru poate, poate dura, poate cere timp, Eh, există un număr de filtre înainte ca lucrurile să treacă de la nivel politic la nivel de planificare, iar în acest interval trebuie să avem mecanisme de reacție rapidă. Dragi colegi, aș vrea să vă rog să fiți mai conciși pentru că avem multe de discutat și apoi vine și reprezentantul președinției maghiare. Deci, Doamna Schroeder? Da, foarte pe scurt. Vorbim aici despre un program cadru la nivel național și cred că se amestecă puțin lucrurile. Cum aș putea eu să verific succesul unui program? Acest lucru nu ține de nivelul strategic. Deci lucrurile se măsoară la fața locului și la finalul proiectului, nu la un nivel foarte rar, înalt, rarefiat. Altfel, uh, cred că s-ar reduce considerabil și exercițiul birocratic. E important să știm cum se ajunge la un rezultat bun sau cum se ajunge să se verifice rezultatele concrete fără o verificare la fața locului. Acest lucru știm că nu este clar, este foarte clar acest lucru din raport. Aceste verificări trebuie făcute la nivel de proiect și lucrurile trebuie centralizate la nivel național. Sigur că acest uh, lucru pune probleme din punct de vedere al finanțării, dar cred că trebuie să ne gândim la asta. Iar în ceea ce privește parteneriatele, ele joacă un rol foarte important. Ele aduc o uh, plus valoare considerabilă. Mai există, sigur, și puncte slabe pe care trebuie să ne concentrăm. În al treilea rând, instrumentele pe care încercăm să le uh, includem eu cred că majoritatea comisiei noastre este favorabil uh, aceste idei și ne dorim cu toții ca fondurile să-și păstreze fiecare propriile reguli de finanțare, pentru că adeseori întâlnim un dublu rol și trebuie să găsim un compromis. Ceea ce este important, după părerea mea, este că ați ridicat problema dacă ar trebui sau nu să ne asigurăm că coeziunea poate să regrupeze aceste elemente într-un pilon integrat. Ne dorim, uh, desigur, ca lucrurile să meargă mai bine, dar ne trebuie obiective specifice pe sectoare și nu trebuie să uh, demolăm această Uh, abordare integrată. Sunt uh, gata să rediscut aceste remarci uh, împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc. În acest proiect de raport al domnului Micolașic, există puncte foarte interesante. E vorba de un proiect foarte bun, foarte complet și sunt uh, două puncte asupra cărora aș insista, pe scurt. În introducerea la liniatul 3, unde se vorbește despre transparență în uh, atribuirea fondurilor, în alocarea fondurilor, pentru a putea fi realizate obiectivele politicii de coeziune, trebuie ca transparența să fie încă și mai mare și sunt de acord. Apoi la lineatul 17 se spune că nu se reușește încă să ajungem la un cadru unic, sau un univoc la nivel european, pentru că doar pentru că doar 19 state membre au uh, furnizat datele necesare pentru indici reprezentativ. Deci se cere Comisiei să uh, sporească calitatea, fiabilitatea informațiilor pe care le colectează. Aici se vorbește de asemenea de o lipsă de transparență. Pe drept cuvânt, să, trebuie să spunem foarte clar, trebuie să punem mai bine în valoare datele colectate. Acolo unde se pune, la, la alineatul numărul 6, când se vorbește despre punerea în aplicare, se vorbește despre o lipsă de indici din partea tuturor statele, statelor membre. Apoi se vorbește de uh, stimulente pentru statele membre virtuoase, care uh, sunt exemple de utilizat, de urmat și de mai multă publicitate pentru cei care au rezultate bune. Pentru cei care nu au rezultate atât de bune, trebuie, eu zic că trebuie să-i ajutăm, apoi trebuie să identificăm uh, uh, cazurile de lipsă de acțiune sau de lipsă de transparență ca să-i ajutăm să elimine aceste defecte. Apoi la șapte se vorbește de întârziere în alegerea programelor strategice și se vorbește mai ales de construcții în domeniul energiei, a mediului, a informaticii ei, noi trebuie să spunem că sunt puține statele membre care au un ritm foarte bun pentru a ă, aplica aceste acțiuni virtuoase, bune. Trebuie să dăm un semnal Comisiei și vreau să spun că nu putem să acceptăm ca lucrurile să continue așa. Există anumite state care Uh, au rezultate foarte bune, însă majoritatea statelor membre, din păcate, sunt rămase foarte în urmă. Deci există, o, uh, există diferențe foarte mari, din păcate. Mulțumesc! Pani președinte, dame a pánové, eh, já bych chtěl také... Doamna președinte, doamnelor și domnilor, și eu apreciez acest raport pentru că este Uh, o primă analiză a felului în care au fost uh, alocate și folosite fondurile în această perioadă. Este o mare, e mare păcat că nu toți indicatorii și nu toate rezultatele au fost disponibile din toate statele membre. Acest lucru înseamnă că valoarea a, uh, analizei este diminuată, dar acest lucru poate fi rectificat. Cred că cei care nu au pus la dispoziție informațiile ar trebui cumva disciplinați, ar trebui să li se spună cu fermitate uh, că trebuie să facă acest lucru și că aceste proiecte trebuie selectate cu atenție. Acest lucru s-a amânat adesea datorită uh, puterii în aplicare cu întârzierea legislației în unele state membre. De asemenea, la diverse niveluri uh, există probleme cu, uh, cu personalul și aș vrea să mai indic o uh, problemă, fragmentarea uh, surselor de fonduri în acest domeniu. Cred că doar, nu doar uh, Fondul European uh, de Dezvoltare și Fondul European de Fondul Social European pot fi utilizate. Trebuie să captăm și fondurile puse la dispoziție prin Fondul de Dezvoltare Rurală toate acestea trebuie să contribuie, însă din cauza birocrației există adesea întârzieri în acest uh, sens. Mulțumesc uh, foarte mult. Marcus Piper, vă rog. Mulțumesc, uh, doamna președinte, voi fi foarte scurt, concis. Cred că Raportul a fost foarte convingător și prezentarea de asemenea. Ce putem spune? alocarea a 63 de miliarde după tratatul de la Lisabona pare să funcționeze bine, politica uh, structurală pare să reacționeze la fluctuațiile din mediul economic, avem o rată de absorpție mare. Cred că obiectivul a fost în general atins și lucrurile merg în general bine, ceea ce ne permite să avansăm către obiectivele Europa 2020 uh, cu și repezi. În ceea ce privește fondul de dezvoltare regională, Trebuie să simplificăm lucrurile atunci când vine vorba de punerea în aplicare. Avem nevoie de indicatori mai comparabili care pot uh, să ne permită o mai bună colectare a datelor și o utilizare a acestora mai eficientă prin intermediul mijloacelor digitale. Sunt foarte mulțumit în general de acest raport Mulțumesc, domnule Rosbacher, pentru o prezentare excelentă. Dacă puteați veni mai devreme, era și mai bine. Lambert? Da, uh, doar o întrebare pe baza acestui uh, raport foarte bun. Dacă analizăm întrebarea pusă de Marcus în sensul că există mai multe fonduri. Fondul regional de dezvoltare, fondul de coeziune, fondul social european și așa mai departe. Dacă analizăm acest moment de tranziție, ce credeți? Credeți că aceste fonduri ar trebui reunite? Ar trebui să fuzioneze sau credeți că ca ele să uh, funcționeze mai bine, să rămână uh, în abordări separate, dar să existe o mai bună coordonare între ele în funcție de diferențele dintre obiectivele politicii de coeziune și uh, în funcție de felul în care ele se combină cu alte surse de finanțare. Mulțumesc, domnul Obermeier. Acum spune președinta. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc uh, domnului Rosbacher. Am trei întrebări. Acest uh, raport strategic este important pentru dezbaterea noastră viitoare. Este desigur foarte important și trebuie să ținem seama de cele scrise în acest raport. Trebuie să fim uh, conștienți că și uh, Curtea de Conturi are o uh, opinie în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor. Acum, în legătură cu fondurile neutilizate, Păi trebuie să vedem cum putem uh, să îmbunătățim situația. nu așa? 25% din uh, totalul fondurilor de dezvoltare regională sunt folosite de doar 3% din fondurile uh, de dezvoltare regională. ce vor putea face statele mici membre atunci când vor uh, încerca să utilizeze fondurile care uh, li se pun la dispoziție. Da, doamnă președinte, și eu voi fi foarte concis. În primul rând vreau să mulțumesc colegului meu și prietenului meu, domnul Halcic, pentru uh, raport. Uh, mă gândeam uh, cum am putea pune în evidență și cum am putea uh, face schimb de experiență în ceea ce privește uh, cele mai bune practici. Cred că raportul domnului Rosbacher a fost foarte bun în acest sens și cred că ar trebui să preluăm ideile pe care el le enumeră acolo. A folosit fraza Uh, prea, teza prea academici, că nu trebuie să fim prea academici atunci când întocmim astfel uh, de rapoarte. Sigur că există uh, foarte multe termene și cheltuieli administrative care împovărează aceste proiecte. În ceea ce privește transparența, toată lumea vrea ca transparența să fie uh, mai mare în ceea ce privește cheltuirea fondurilor și raportarea. Trebuie uh, ca în conformitate cu strategia Europa 2020 să îmbunătățim procesul de uh, raportare, astfel încât fondurile să fie destinate într-adevăr scopurilor pentru care au fost menite și nu cheltuielilor de ordin birocratic. Vă mulțumesc! Gracias. Eh. Rosa, te rog, ai cuvântul, spune doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte, voi fi foarte concis. Vreau să-l felicit pe domnul raportor, domnul Micoslav, și să spun că acest document este unul foarte bun. Uh, bineînțeles, printre concluziile uh, care figurează în raport, sunt de acord cu cele în care uh, se spune că în momentul în care comisia sintetizează, face un rezumat al raportelor naționale, trebuie să fie extrem de atentă, în așa fel încât să ne asigurăm că evităm o împărțire pe sectoare. Ne dorim o dezvoltare armonizată armonioasă a întregului teritoriu al Uniunii Europene. Aș avea câteva amendamente, amendamente de înaintat, tocmai pentru a sublinia legăturile pozitive care există între politica de coeziune și politica de, pentru în favoarea învățământului, în favoarea sănătății, în favoarea încurajării întreprinderilor. Și, în același timp, Uh, trebuie să continuăm cu investițiile noastre în materie de învățământ, în materie de IMM-uri, în materie de sănătate, de formare continuă de-a lungul vieții, de inovare în favoarea structurilor educative și uh, medicale. Și, bineînțeles, câteva cuvinte despre regiunile cu dificultăți. Bineînțeles, e vorba întotdeauna de insule, de regiunile muntoase și cele care au o demografie scăzută. E cazul, spre exemplu, în Spania, uh, Ceuta și Melilla, care se află la frontiera Uniunii Europene. E adevărat că nu sunt periferice, dar se află la frontiera cu continentul african și deci e vorba de condiții specifice. De aceea e nevoie de o abordare specifică pentru aceste regiuni, pentru a ține seama de această specificitate. Apoi, în același timp, în Comisia FAM se pare că se vor adopta de asemenea câteva amendamente tocmai pentru a întări această chestiune de gen în materie de formare, în așa fel încât să evităm stereotipuri și în așa fel încât să ajungem la o adevărată egalitate de șanse între femei și bărbați. Sper că vom susține aceste amendamente în așa fel încât să ne putem îndeplini obiectivele fixate. Iată, încheiem aici de, uh, intervențiile din partea colegilor. Aș putea să fiu generoasă și să mai acord câte un minut. Cine dorește? Domnul Angurakis. Ah, cer scuze, nu v-am văzut că ați ridicat mâna. Mulțumesc, doamna președinte. Aș fi vrut pur și simplu să vă urez tuturor la mulți ani! La mulți ani în acest nou an, după care trec direct la observații, dar foarte pe scurt. Mă refer la punerea în aplicare a programelor. Eu am un dubiu la care s-a referit și raportorul. Mă, preoc- mă, mă gândesc la punctul numărul 10 în care se spune că regretăm faptul că nu există date mai precise asupra situației dintre inegalitățile din 2009. Asta nu e vina raportorului, e o problemă care în mod obiectiv există și acum e în legătură și cu 17 la fel. Regretăm faptul că există date doar de partea 19 state membre. Eu aș spune raportorului sigur, ținând cont de faptul că raportul este unul excelent, că dat, datele pe care a lucrat, eh, e bine, aceste date nu ne pot, eh, nu putem ști dacă există într-adevăr convergență sau divergență, iar domnul Rosbacher, în ce privește regiunile din Austria, unele sunt în acest obiectiv al convergenței, altele în obiectivul competitivității și nu mă refer acum la întreaga Europa, ci la Austria. Regiunile convergenței cu care oare din regiunile competitivității converg și în ce măsură? Uh, Miroslav, just as brief as Mulțumesc, până doamna președinte. Miroslav, pe scurt, te rog. Da, doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Uh, mă voi limita doar la uh, mulțumirile pe care le voi adresa tuturor colegilor uh, pentru comentariile făcute, pentru sugestiile făcute și pentru ideile bune pe care mi le-ați înaintat. Uh, nu am timp acum să uh, răspund fiecăruia în parte, dar dacă îmi permiteți, aș uh, adăuga doar faptul că am remarcat faptul că anumite state membre Mie nu-mi place să spun că anumite state membre rămân în urmă. Am spus asta în raport, dar între timp mi-am dat seama că uh, o parte dintre ele și-au recuperat întârzierea. Spre exemplu, în țara mea, în Slovacia, s-a schimbat guvernul și nou guvern e, gestionează mult mai bine lucrurile uh, e mult mai disciplinat în ceea ce privește dezvoltarea regională și utilizarea fondurilor. Uh, bineînțeles, s-a vorbit despre date comparabile. Aici intervine și chestiunea metodologiei. Și, mm, din nou, nu-mi place să ajung la concluzia că um, anumite state membre au completat chestionarele în moduri foarte originale și diferite. Uh, și, în final, acestea nu pot fi compar comparate. Dar, dacă îmi permiteți, eu aș prefera o atitudine mai pozitivă, mai optimistă pentru viitor. Sunt convins că statele membre vor reuși să implementeze diferitele uh, programe, de fapt până în 2015, nu neapărat până în 2013, pentru că programele încep și continuă până după 2013. Și uh, eu cred că până în 2015 multe din statele membre vor fi reușit să atingă rezultate, să obțină rezultate mai bune. Um, această constatare pe care am făcut-o e valabilă acum. În orice caz, vă invit pe toți să veniți să ne întâlnim, să discutăm, eventual să-mi înaintați amendamente și sunt convins că împreună vom reuși să ajungem la un raport foarte bun. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Iohannes, dorești să mai intervii foarte pe scurt? Mulțumesc, doamna președinte. Uh, pur și simplu vreau să vă mulțumesc pentru uh, această ocazie pe care mi-ați oferit-o de a lua cuvântul în fața comisiei dumneavoastră. Acum ne putem pune întrebarea când anume trebuie prezentat ce fel de raport. E adevărat că e o problemă pe care o putem dezbate vreme îndelungate. Eu rămân la dispoziția dumneavoastră în sală, pe hol și dacă doriți vă voi răspunde la toate întrebările. Dacă aș face acum ar dura prea mult și nu avem timp. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Sunt convinsă că domnul Rosbacher este gata să continue discuțiile cu dumneavoastră în cazul în care doriți. Eventual puteți să dezbateți și bunele practici, cel puțin cele pe care dumneavoastră le-ați evocat adineauri. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Vă amintesc că uh, data de depunere a amendamentelor este uh, 3 februarie până la ora 6. Și trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, și anume punctul 7, raportul domnului Vlasac. Suntem deja cu mare întârziere, dacă nu mă șel, 20 de minute, de aceea vă rog, succint. Domnul raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor, înainte de toate, aș vrea să uh, mulțumesc doamnei marie Teres Schmidt pentru munca pe care a uh, realizat-o în comisia sa pe marginea acestui raport. În același timp, aș vrea să mulțumesc și doamnei Smolkova pentru cooperare. Am uh, discutat cu foarte mulți colegi în momentul în care am pregătit mm. acest raport. Mulțumesc tuturor! Pot să vă spun că acest raport se bazează pe consultări cu parteneri din, uh, din partea autorităților locale și regionale și m-am folosit de un raport al Comitetului Regiunilor, care a discutat acest subiect deja în toamnă. Doamna Kovacicova uh, a fost responsabilă de acest raport. De asemenea, am utilizat și răspunsurile pe care le-am primit din partea municipiilor, din partea regiunilor uh, și care au reieșit, răspunsuri care au reieșit de asemenea și din consultările organizate pentru Cartea Verde. Uh, toate aceste informații sunt la dispoziția dumneavoastră, le puteți citi, sper că le aveți. Și dacă îmi permiteți, acum aș sublinia doar câteva puncte. În momentul în care vine vorba de Comisia Europeană, ar trebui să analizăm rezultatele alocărilor fondurilor uh, din partea Comisiei pentru diferite proiecte. Trebuie să evaluăm contribuția reală pe care o au aceste proiecte și să vedem care sunt uh, posibilitățile care ne vor permite să cunoaștem, să avem o creștere economică sporită. De asemenea, ceea ce ne dorim este să susținem proiecte în care să existe parteneriate publice și private, în așa fel încât cooperarea să fie una de durată și să nu fie doar un exercițiu temporar. În același timp, uh, Aș vrea să vă prezint abordarea mea în ceea ce privește evoluția viitoare a acestei politici. După cum știți, Cartea Verde este doar un început al întregului proces. De aceea cred eu că în această în acest domeniu, nu ar trebui să avem reg- regulamente rigide, ci din potrivă ar trebui să fie utilizată metoda deschisă de coordonare și autoritățile locale și regionale să fie implicate. Iar în final, aș dori să vă informez despre faptul că eu însumi voi înainta câteva amendamente la acest document. Sper că le aveți în fața ochilor. Uh, ca și domnul Micolașic, uh, și eu a trebuit să mă limitez, am în vedere numărul uh, de cuvinte pe care îl puteam utiliza în acest document. Însă în document există aspecte importante. Mai întâi, Discutăm despre inițiativele pentru inovare, pentru agenda digitală. Aș vrea să subliniez aceste inițiative. Uh, tehnologiile informaționale de comunicare sunt deosebit de importante pentru industriile noastre și trebuie să susținem utilizarea acestor noi tehnologii uh, digitalizarea poate reprezenta un atu pentru sectorul industrial. În al doilea rând, trebuie să subliniem importanța capitalelor culturale europene ca fiind un exemplu bun în dezvoltarea anumitor activități care vor susține dimensiunea culturală și care vor permite acestor regiuni să fie mai atractive, mai dinamice și, în același timp, ne permit să împărtășim bune practici între diferitele state membre. Iar cel din urmă amendament pe care vreau să-l introduc se referă la parteneriatul cu uh, sau de fapt acea, acel concept de înfrățire între municipii. Eu sunt convins că putem face mai multe în acest domeniu. De aceea lansez un apel către comisie uh, în așa fel încât, plecând de la discuții și consultări cu autoritățile locale și regionale, aceste forțe să fie conjugate în așa fel încât să asigurăm o dezvoltare a unor astfel de înfrățiri. Pentru că eu știu cât de mult potențial există într-o astfel de cooperare, într-o astfel de formă de cooperare. Cam atât din partea mea, aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră și eventual idei pentru amendamente. Mulțumesc. Domnul Kelly este primul raportor din umbră care va lua cuvântul. Vă rog, uh, două minute. Thank you very much. Mulțumesc. Sigur că e un subiect foarte important și e bine că acordăm atenția cuvenită, pentru că industriile culturii și creative sunt, uh, reprezintă un mare potențial în Europa. Eu cred că mulți oameni, din păcate, încă nu știu acest lucru. Pentru că e vorba de 2,6% din PIB contribuția acestora. Sunt responsabile pentru crearea 5 uh, milioane de locuri de muncă, dar din păcate mulți oameni încă nu văd importanța acestor uh, uh, culturii și a industriilor creative. Trebuie să le scoatem mai bine în evidență. Acum, în ce privește turismul, turismul care nu este menționat în uh, Cartea Verde uh, și trebuie să recunoaștem și rolul acestor, acestuia, vreau să spun că unul unele fonduri structurale au fost utilizate pentru dezvoltarea de infrastructuri mm, necesare pentru aceste industrii, de exemplu, galerii de artă, săli de spectacol, ă, lucru important, dar unul din aspectele importante pe care trebuie să-l examinăm și care face parte din strategia 2020 e o bandă largă de mare viteză ca să fie, care să fie accesibilă în întreaga Uniune Europeană, pentru că multe industrii uh, pot fi bazate oriunde în acest domeniu al industriilor creative, pentru că odată ce dispui de tehnologie, Uh, muzica poate fi compusă oriunde și poate fi înregistrată oriunde. Asta este doar un exemplu și trebuie să uh, dezvoltăm acest lucru nu doar în ce privește aspectele sociale, ci și în ce privește beneficiile economice ale acestor industrii. Lucru pe care trebuie, care trebuie să acordăm importanța cuvenită. De asemenea, trebuie să ne punem la dispoziție și instrumente financiare pentru a sprijini aceste industrii pentru că de multe ori artiștii nu pot obține bani prin metode tradiționale, de exemplu băncile nu le dau împrumuturi uh, pentru că nu prezintă destule garanții, deci noi trebuie să-i susținem. Uh, trebuie să ne mai gândim și la by way of loan. And I think they're the kind of things și la producția filmografică și trebuie să uh, reușim să eliberăm întregul potențial al uh, culturii și industriilor creative pentru că acestea să-și poată uh, da întreaga contribuție la diversitatea noastră culturală europeană, inclusiv în uh, regiunile cele mai izolate. Mulțumesc! Mulțumesc, Sean. Dacă alți uh, raportori din umbră doresc să ia cuvântul, da, vă rog. Merci, President. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. În câteva cuvinte, grupul nostru, într-adevăr, e în favoarea uh, punerii accentului pe industriile, pe industriile acestea creative, strategiile de dezvoltare regională. E foarte interesantă pentru această temă, mai ales la ora actuală. Și doresc să spun raportorului că punctele din, uh, importante din raportul său sunt coerente și le putem susține și nu avem nicio o contradicție, doar eventual o completare materia primă dezvoltărilor economice o constituie diversitatea culturală a Europei. Astăzi, în numeroase regiuni, există culturi aflate în dificultate, care nu sunt destul susținute de state și de către Uniunea Europeană și care sunt amenințate cu dispariția. Și eu cred că această problemă trebuie mai bine subliniată în raport. Trebuie menționată în măsura în care, dacă noi pierdem o parte din ceea ce constituie bogăția Europei, și noi avem o mare densitate eh, a unor culturi foarte diverse, ceea ce constituie materia primă tuturor industriilor culturale și creative. Cred că dacă pierdem o parte din eh, această bogăție a noastră, eh, practic nu ne îndeplinim scopul pentru care existăm, dacă nu ajutăm culturile care sunt în dificultate. Deci grupul nostru va depune un amendament în acest sens. Mulțumesc și doamna Creel. Ja, in der Tat, äh, vielen Dank. Ich bin nicht Frau Smolkova. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Nu sunt doamna Scocova, sunt doamna Creel, dar domnia sa mi-a cerut să-i transmit uh, un mesaj, pentru că, din păcate, este bolnavă, este la spital și nu poate să se afle astăzi aici. Domnia sa mulțumește raportorului și susține conținutul acestuia cu Cartea Verde, uh, care trebuie să recunoască faptul că aceste uh, industrii creative sunt un instrument și pentru dezvoltarea regională, pentru că astfel e posibil să ajutăm uh, și la ocuparea altor locuri de muncă și la dezvoltarea regiunilor în general. Eh, domnul Gasol solicită să se vorbească mai mult de finanțare, de cum trebuie organizate, de cum trebuie organizată utilizarea fondurilor, pentru că consideră domnia sa e una din principala problemă, e una din principale probleme ale industriilor care eh, se confruntă cu greutăți în utilizarea instrumentelor financiare. E foarte important ca dincolo de ajutoarele publice să există și investiții de natură privată Eh, poate că și eh, Banca Europeană de Investiții ar putea interveni și eh, domnia sa va depune anumite amendamente, dar în rest susține pe deplin raportorul. Mulțumesc. Marie Terez. Mulțumesc și acum Marie Terez. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru textul său care corespunde propunerilor făcute în raportul meu din, de la Comisia pentru Cultură și mă felicit de faptul că suntem conștienți de natura importantă a acestor uh, industrii culturale și creative și uh, de modul în care ele contribuie la integrarea socială, la um, mai bună cunoaștere a identității europeană, europene. Și această natură economică, de asemenea, a lor care contribuie la competitivitatea tuturor teritoriilor europene prin capacitatea lor de inovare și trebuie să insistăm și asupra domeniului digital, pentru că aceste industrii creează bogăție, creează locuri de muncă și trebuie să fim conștienți de rolul pe care îl poate juca politica de coeziune în acest domeniu care trebuie, sigur, mai mult utilizată. E foarte bine menționat în acest raport și trebuie să fim conștienți că și autoritățile locale au un rol de jucat în promovarea fondurilor de coeziune și pentru includerea strategiei de dezvoltare regională și locală aceste industrii creative și culturale. Colegul meu Vlașac uh, menționează și IMM-urile în raportul domniei sale și problema accesului IMM-urilor la fondurile regionale e menționată deseori și aș vrea să insist că pentru industriile în domeniul creativ și cultural e încă și mai dificilă situația pentru, uh, din, din cauza naturii lor. Au probleme cu finanțare, au dificultăți de acces la aceste fonduri. Asta am dorit să spun. Mulțumesc. Mulțumesc și acum Peter Ziman. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch mein herzlicher Dank an Herrn Plasak äh, für diesen umfassenden Bericht. Mulțumesc, äh, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și eu, domnului Vlașac. Aș uh, avea câteva sugestii de făcut atunci când vorbim de industriile creative. Trebuie să ne reamintim că partea culturală nu este totul. Noi vorbim de industrie pentru cultură, la punctul numărul 2 se vorbește de infrastructuri culturale, dar trebuie să vorbim și de importanța acestor infrastructuri ca, din punct de vedere al formării în acest sector. De exemplu, în centrele de creație, sigur, se desfășoară acțiuni culturale, pentru că, dar trebuie să ne gândim și la persoanele care, de exemplu, dezvoltă, creează pagini web, site-uri de internet. Aceste centre există pretutindeni în Europa. Noi trebuie să susținem aceste infrastructuri pentru că ele creează, cred, mai multe locuri de muncă decât industria producătoare de autovehicule din Germania. Mulțumesc. Ja, vielen Dank, Frau. Domnul Toiler, vă rog. Da, mulțumesc, uh, doamnă președinte, dragi colegi. În numele ALDE aș dori să vă împrătășesc observațiile mele. Cartea Verde vorbește despre economia culturală și creativă. Asta înseamnă că se vorbește de aspecte economice. Acum, operatorii din domeniul culturii din Europa își desfășoară adesea activitatea ca voluntari. Acesta este anul, uh, anul acesta este anul european al voluntariatului, deci probabil că ar trebui să insistăm și pe acest aspect. E dificil să stabilim o definiție a culturii. Uh, ne, ne, ne întrebăm dacă e posibilă cultura fără uh, subsidii, fără subvenții publice. Eu acum nu vreau să dau o definiție a culturii, ci vreau să spun faptul că a făcut bine Comisia să vorbească doar de industriile culturale și creative și de economia culturală și creativă, uh, astfel încât e important să vorbim despre subvențiile de stat la nivel european. Poate ar trebui totuși și să definim ce înseamnă un obiectiv public. Pentru mine, din punctul meu de vedere, un obiectiv public ar fi cel de a elimina obstacolele din calea pieții, a da un avânt acestor industrii. Uniunea Europeană poate să joace un rol aici. Există o serie de proiecte de care domnul Zime nu a vorbit. Dar noi, de exemplu, la Mannheim am văzut o academie culturală uh, centre și există o serie de centre culturale de acest gen care trebuie promovate. Este un lucru foarte util. Pentru mine important este ca subvențiile totuși să fie limitate. Sigur, trebuie atrase fonduri de pe piață. Trebuie ca și uh, hmm, sectorul privat să participe. Uh, ca această lume a culturii să fie competitivă și pe piață, să nu fie doar, benefic, totdeauna doar beneficiari ai fondurilor de stat. În rest, noi de la ALDE susținem acest, această carte verde. Mulțumesc dacă Oldrich dorește un ultim cuvânt. Eu nu insist, dacă, dacă mai ai ceva de spus. Da, mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc tuturor pentru comentarii. Mi-am luat multe notițe și voi încerca să vă răspund tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 3 februarie la orele 18 și acum trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Eh, raportul doamnei Oconi, o piață unică pentru întreprinderi și creștere. E un subiect important și dacă Sofie dorește cuvântul, mă grăbesc să-l dau. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, E un proiect de aviz care, pe care vi-l propun azi și care reprezintă de fapt un mesaj către Comisia IMCO care este responsabilă pe fond și în Comisia IMCO, de fapt, vor fi elaborate trei rapoarte. Unul uh, asupra pieței unice pentru întreprinderi și creștere, un al doilea raport asupra unei piețe unice pentru europeni și un al treilea raport care se va ocupa de guvernare și parteneriatul în cadrul pieței unice. Deci acest proiect de aviz, doamnă președinte, a fost pentru mine unul esențial și era foarte important pentru mine ca politica regională să aibă un rol și uh, ca un aviz al uh, politicii regionale să uh, intervină pentru a spune, pentru a ne spune părerea despre piața unică. Uh, astăzi vorbim sigur de piața unică, înainte aveam, am avut piața comună. Astăzi Comisia Europeană ne propune un pas înainte spre înfăptuirea pieței unice, atât în beneficiul cetățenilor, cât și în beneficiul întreprinderilor. Uh, deci legătura între piața internă și politica regională este extrem de puternică. Astfel încât e esențial ca și Comisia Regii să-și facă auzită vocea cu un aviz pentru IMCO asupra uh, actului pieței unice, Single Market Act. Cred că politica regională și piața internă sunt complet interconectate și complementare și că amândouă contribuie la consolidarea Europei la o Europa mai competitivă și mai unită. În față de acest proiect de aviz, am avut un număr de constrângeri. Mai întâi, ceea ce privește aceste trei rapoarte de la IMCO despre care am vorbit, noi regi n-am putut interveni decât în cadrul unui singur aviz. Deci am pus accentul pe piața unică pentru întreprinderi și creștere, sper că veți înțelege acest lucru, pentru că asta reprezintă forța politice regionale și vom interveni mai puțin asupra celorlalte două raporturi, Piața Unică pentru Europeni și Guvernarea și Parteneriatul pentru Piața Unică. Uh, o altă constrângere pentru aceste trei avize la regii, am, avut, am trebuit să respectăm un număr de caractere foarte limitat, astfel încât că și avizul nu a putut fi de mari dimensiuni. Și în ce privește acest proiect, eu m-am concentrat pe ceea ce cred eu e esențial, că e esențial. În primul rând, uh, Uh, în general, aprob demersul Comisiei Europene care făcea legătura dintre regii uh, și IMCO pentru acest Single Market Act. Și a fost pentru mine ocazia să exprim nevoia de a consolida această piață internă prin intermediul politicii regionale. Un al doilea punct esențial e că trebuie să reamintim rolul esențial jucat de politica regională, după cum am spus, pentru piața internă, mai ales prin dezvoltarea unor infrastructuri fiabile, ceea ce înseamnă că oricare ar fi locul de implantare a unei întreprinderi, trebuie ca aceasta să aibă un acces echitabil la întreaga piață. Asta este forța politicii regionale, că poate interveni pentru ca să există și o coeziune socială, dar și o coeziune teritorială, că și întreprinderile din zonele mai uh, îndepărtate să aibă acces la piața asta, a anunțat foarte clar raportul Han în cel de-al cincilea raport al său. Apoi, susținerea în, în direcția unei modernizări a întreprinderilor de pe piața internă și asta reprezintă o forță a programării în curs în ceea ce privește politica regională, cu ideea în ideea de a elimina frontierele vizibile și frontierele invizibile prin cooperarea teritorială. Et le troisième point, eh bien, c'est de proposer des solutions pour aller dans. În al treilea rând, trebuie să propunem soluții în acest sens uh, și să fim uh, în pas, să ținem pasul cu Single Market Act, cu propunerile acestea pe care, sigur, le puteți citi în detaliu. Eu mă voi referi acum doar la unele dintre ele, cele mai importante. Cred eu, de exemplu, dezvoltarea unor finanțări inovatoare, complementare politicii regionale. E vorba de o soluție pe care am putea să o acceptăm. Se vorbește mai ales de uh, proiecte uh, de obligațiuni, de, ce, de proiecte bune. De ce să nu ne imaginăm să mergem și mai departe cu niște finanțări uh, cu care să mergem mai în profunzime, mai ales cu unele infrastructuri în domeniul transportului. A doua soluție, o acțiune mai hotărâtă în probleme de uh, transpunere a directivelor de punerea lor în aplicare. Este imperativ ca statele membre să aplice diversele directive care uh, sunt uh, elaborate și, sigur, și consolidarea bugetului, obiectivului cooperare teritorială, împreună cu colega Marie Therese Sanchez Schmidt, uh, în care avem o ambasadoare a cuprierii teritoriale, uh, vom uh, susține interesul acestei cooperări teritoriale, care este centrul politicii de coeziune teritorială. Deci, iată trei soluții propuse de noi. Mai există și altele și ar fi interesant să le putem discuta împreună. Iată care ar fi prezentarea acestui proiect de aviz. Dumneavoastră ar trebui să-mi, doamna președinte, să-mi confirmați care este data limită, termenul pentru depunerea amendamentelor, pentru că adoptarea, votarea, votul în regi ar trebui să aibă loc pe data de 28 februarie. Președinte, mulțumesc. Avem uh, doi raportori din umbră. Haide, Rule are cuvântul în primul rând. Äh, mulțumesc. Sunt, uh, uh, sunt uh, raportor din umbră și în Comisia uh, IMCO. În legătură cu această propunere, cred că este una foarte bună. La unul dintre puncte chiar mă simt uh, răspunzătoare și uh, voi uh, face amendamente. De, de exemplu, v-aș ruga să țineți seama de problema finanțării publice, din fonduri publice. Comisia spune că se vor face evaluări dar problema uh, persistă. Uh, joi uh, va apăra Carta Verde și trebuie să fie foarte clar, să avem o declarație clară din partea acestei comisii în ceea ce privește alocările. Trebuie să existe mai multă flexibilitate și o procedură mai simplă. Este un lucru domnul Flasher, uh, Flasher se uh, referă la acest aspect, îmi cer scuze că am reținut numele uh, Deci cred că ne-am învățat uh, lecțiile și cred că în acest aviz uh, a trebuit să se reflecte acest lucru. Uh, vreau să mă, mă mai refer la problema consolidării cooperării uh, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, ne dăm seama că autoritățile locale și regionale au drepturi mai puternice în ceea ce privește guvernarea, guvernanța, comisia emite acest uh, act uh, al uh, pieței unice după un proces de consultări cu entitățile de nivel local și regional. Descoper însă că uh, există tot felul de referiri și la consultarea consumatorilor. Aceștia au fost uh, lăsați la urmă. Ei bine, aceste consultări ar trebui făcute mai eficient pe viitor. iar acest lucru ține uh, de uh, atribuțiile comisiei noastre, pentru că până la urmă noi suntem cei care verificăm implementarea legislației europene la nivel regional. Pachetul de măsuri pentru servicii de interes general, al anului 25, domnul Barnier a promis un pachet de măsuri anul acesta sistemul a fost uh, descris ca exemplar în uh, ceea ce privește simplificarea procedurilor administrative. Trebuie să evaluăm și noi acest lucru înainte de a începe să aplicăm același sistem în alte domenii. Mulțumesc! Mulțumesc, îmi cer scuze. Uh, avem patru raportori, iată și din partea socialiștilor acum. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să fac și eu câteva remarci preliminare în legătură cu acest uh, raport. Comisia nu a uh, reușit să prezinte o idee politică sau o direcție de dezvoltare. Avem 50 de uh, puncte, 50 de propuneri necesare <clears throat> și de aceea avem impresia că ne confruntăm cu o listă de deziderate mai degrabă din partea Comisiei, pentru că nu există o coordonare între pachete și uh, diferitele uh, măsuri. Există deziderate pentru întreprinderi. În capitolul 2 apar și consumatorii și dați-mi voie să vă spun că uh, Comisia susține că cetățenii sunt uh, în centrul construcției europene. În schimb, uh, Comisia nu se pronunță în ceea ce privește evaluarea consecințelor liberalizării pieței uh, unice europene. Aceasta a fost o remarcă de ordin general, iar acum am să vă prezint poziția noastră. Vreau să mulțumesc doamnei Ocunic Okuni care a prezentat acest proiect foarte complet și în care regăsim uh, și uh, amprenta comisiei noastre. Există o serie de amendamente pe care le vom uh, depune în ceea ce privește însă avizul din punct de vedere general, vă felicităm Însă credem că propunerile Comisiei nu merg destul de departe și vom uh, uh, sublinia acest lucru. Comisia nu își propune să înființeze un mecanism de verificare a punerii în aplicare a măsurilor menite să ducă la unificarea pieței vreau să cerem Comisiei să spună cum uh, se uh, uh, reflectă importanța regiunilor în ansamblul pieței unice europene. Comisia trebuie să țină cont de faptul că politicile regionale sunt esențiale pentru o bună punere în aplicare a acestor măsuri și pentru crearea pieței unice, Cred că este important să subliniem importanța regiunilor în cadrul acestei construcții pentru că există foarte multe aspecte care nu au fost luate uh, în considerare trebuie să ne întrebăm dacă stimulentele acordate nu sunt cumva deturnate către alte scopuri în aceeași măsură. Nu sunt uh, convinsă că suntem într-adevăr uh, uh, competenți să ne ocupăm de toate aceste întrebări. Aș spune numai că acest aviz este întocmit corect, dat fiind și timpul foarte scurt pe care l-a avut la dispoziție doamna Ocuni. Michael, dorești să intervii? Spune doamna președinte. Za prvé bych chtěl zdůraznit, že dominantní v tomto procesu opravdu hrají. Înainte de toate, aș vrea să spun să subliniez uh, rolul dominant jucat de către autoritățile locale și regionale în acest context. Uh, acest rol este de neînlocuit. Sunt de acord uh, cu faptul că se pare că nu funcționează interpretarea în toate limbile și nu putem prelua, dar o să încercăm. Era vorba de rolul autorităților locale, care este de neînlocuit în uh, plan practic și cunoaștem, de exemplu, problemele din domeniul turismului. E vorba de o infrastructură, de exemplu, și trebuie să găsim un echilibru corect, un echilibru între protecția mediului și infrastructură. Domnul Angurakis, mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să sugerez un lucru, și anume să ținem seama de rezultatele uh, la nivel local. În momentul de față, acestea nu sunt prea strălucite. Avem 20 de milioane de cetățeni fără loc de muncă. Știm că întreaga Uniune Europeană are nevoie de sprijin, de mecanisme de sprijin pentru crearea locurilor de muncă. Deci ne dorim o întărire a pieței unice, e adevărat. Însă, în același timp, doamna președinte, aceste regiuni în Europa sunt pur și simplu disperate pentru că au nevoie de locuri de muncă, au nevoie de uh, această piață unică. Și încep să se audă voci care pun o întrebare și anume care este utilitatea unei astfel de piețe unice? La ce servește ea? Uh, pentru că se pare că nu ține seama de nevoile oamenilor, de nevoile familiilor. Uh, am ajuns într-o etapă în care cu președinția maghiară care tocmai a început, e bine, ne dăm seama că uh, intențiile sale sunt bune, dar uh, uh, vedem că uh, sunt sponsorizați de multinaționale în broșurile pe care ni le arată. Deci, vedem că în momentul de față piața unică nu a dat toate roadele pe care le uh, puteam spera și avem nevoie de mai multe eforturi. Mulțumesc, doamna marie teresa Sanchez-Schmidt. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, mai întâi aș dori să-i mulțumesc colegei mele, Sofie Ocăni, pentru conținutul avizului său, care este deosebit de important, pentru că subliniază nevoia de cooperare la nivel teritorial, în așa fel încât să întărim piața unică anumite regiuni se confruntă cu o, aș spune eu, cu disparități, pentru că există povere administrative, birocratice, diferențe de uh, dezvoltare, cooperarea teritorială transfrontalieră reprezintă un potențial de creștere pe care trebuie într-adevăr să-l punem în valoare. Iar frontierele reprezintă o șansă, de fapt și de drept, pentru a întări piața unică. Și cooperarea teritorială va diminua efectul acesta frontier barieră pentru cetățeni. S-a spus că cetățeanul trebuie să fie în miezul pieței unice și că politica regională este cea care va reuși acest lucru. Deci, mă bucur de faptul că se va întări bugetul politicii teritoriale. Iată un argument în plus pentru acest lucru. Trebuie să amintim faptul că politica regională este o politică de investiții și nu doar de milostivire. Și deci trebuie să fim atenți, nu cumva să există o concurență care nu este loială între diferiți actori economici la nivel european. <clears throat> Domnul Val Nistelrooy, mulțumesc, doamna președinte. Este foarte bine faptul că noi reacționăm în momentul în care discutăm despre întărirea și desăvârșirea pieței uh, unice. S-a evocat dimensiunea teritorială. Pe bună dreptate. Cred eu că ar trebui să accentuăm măsurile uh, pe care le vom lua în așa fel încât această politică teritorială să fie întărită. Uh, știm că există probleme, spre exemplu, lingvistice pe de o parte și de o parte și de alta unei frontiere. Cu siguranță aceste probleme lingvistice pot fi rezolvate tocmai pentru a întări uh, coerența economică. Toate aceste idei sunt foarte bune, sunt excelente. Noi cerem o adevărată dezbatere, în așa fel încât să existe un fel de categorie intermediară între convergență și competitivitate, între cele două categorii. Însă, în momentul de față, nu știu dacă uh, ne putem exprima în mod clar pe această temă. Cu siguranță, mâine, păi mâine vom mai avea uh, discuții, vom vedea cum vor fi votate aceste uh, măsuri pentru a rezolva această problemă a perioadei de tranziție și nu știu dacă vom susține pe deplin cu ocazia votului acest text. Uh, nu știu exact până unde se poate merge. Și acum, dacă îmi permiteți o ultimă observație. Vedem că în Europa revenim către această formă de specializare. Și anume, regiunile se specializează, unele în construcția automobilă, altele în biotehnologie și așa mai departe. Și vedem că această tendință se întărește, se accentuează. Vedem că anumite regiuni încearcă să colaboreze Uh, și poate că în acest sens piața internă are un, unică internă are un cuvânt de spus. Investițiile care se fac sunt foarte mari noi am realizat investiții foarte mari, spre exemplu în Grecia, și am făcut acest lucru tocmai pentru a avea această dezvoltare. Aici discutăm despre o piață internă la care trebuie să contribuie toată lumea și Grecia. Deci dacă vreți să respingeți această piață internă, atunci trebuie să vedem ce veți face. Cum veți reuși să vă apropiați de piața internă? Uh, cum veți reuși să eliminați obstacolele, cum veți face în așa fel încât aceste uh, dificultăți să dispară, în așa fel încât, din punct de vedere economic, să vă apropiați de noi. Drept să vă spun, n-am înțeles prea bine observația dumneavoastră. Doamna președinte, Erminia Mațăuni acum. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să spun faptul că Apreciez foarte mult avizul redactat de doamna Oconi. Eu cred că sugestiile care au fost formulate pentru Comisia Competentă pe Fond sunt sugestii extrem de, de, de relevante uh, în ceea ce privește inițiativele ce trebuie lansate referitor la uh, un subiect care încă mai are semne de întrebare. Comisia noastră trebuie să fie foarte atentă în ceea ce privește evoluția viitoare a politicii de coeziune, a politicii regionale și așa mai departe. Uh, trebuie să vă spun că mi-a făcut plăcere să regăsesc în text anumite sugestii formulate de raportorii din umbră. Spre exemplu, piața internă ar trebui să fie evaluată și evaluată poate și de cetățeni, pentru că aceștia trebuie să fie inima și sufletul pieței interne. Și cred că noi am avut deja ocazia în uh, comisia în care sunt eu președinte să uh, abordăm acest subiect, am redactat un aviz uh, în acest sens. Comisia PETI este cea care se ocupă de doleanțele cetățenilor. De aceea trebuie să atragem atenția asupra uh, faptului următor. Trebuie să garantăm acest drept de a beneficia de piața internă consumatorilor. Și mi se pare că în acest aviz nu se pune suficient accentul pe acest aspect. Uh, Uh, Comisia Regii, cu toate acestea, trebuie să intervină în domeniul protecției consumatorilor ținând seama de modul în care evalua pe viitor politica de coeziune și politica regională. Obiectivul acestor politici este tocmai de a depăși dezechilibrele care există între regiuni, în așa fel încât să avem o situație care să ne permită o egalitate de șanse pentru toți cetățenii europeni. De asemenea, sunt de acord cu punctul 7. Uh, e un punct asupra căruia va trebui să mai uh, dezbatem, dar aș ruga-o pe doamna raportor să fie mai prudentă în momentul în care evocă argumentul de la punctul 7. Eu cred că uh, în avizul său, doamna Ocănie a spus bine ceea ce a spus. Și anume, gândirea noastră nu, sau analiza noastră nu trebuie uh, să se oprească acum. Dezbaterile trebuie să continue. Și apoi, referitor la cele spuse de colegul uh, antevorbitorul meu, e adevărat că politica regională este o politică de investiții, dar în același timp este și o politică de dezvoltare. Și când vorbim de dezvoltare, nu putem vorbi doar de fonduri acordate ca să fie acordate. Nu, vorbim de disparități economice, sociale care există între regiuni. Obiectivul principal fiind să depășim aceste disparități, să le eliminăm. Cred că nu are nimic de a face cu o politică de milostivire. Nu, absolut deloc. Deci trebuie să insistăm asupra acestei dimensiuni de dezvoltare pe care trebuie să o aibă politica uh, regională și politica de coeziune. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte! Dragi colegi, eu uh, inițial nu doream să iau cuvântul, dar având în vedere discuția noastră, cred că e bine ca în comisia noastră, în cadrul acestui raport, să explicăm poate anumiți termeni. N-ar fi rău să-i, să-i, să-i, să-i, să-i definim mai bine. Dacă piața unică este considerată ca fiind o cauză a mai multor probleme, atunci cred eu că ne confruntăm cu o problemă dificilă. Uh, despre ce vorbim noi, de fapt? Ce se întâmplă în Europa? Discutăm despre diferite dezechilibre economice care există în Europa și în zona euro. Uh, acest lucru duce la diferențe între statele membre. Anumite regiuni sunt în urmă din punct de vedere al dezvoltării. Și vedem că în aceste regiuni există dificultăți în ceea ce privește repartizarea bogăției, accesul la locuri de muncă și așa mai departe. Iată subiecte care mă interesează cu adevărat. Dacă noi credem că într-o lume în care populația mondială va crește și în care resursele vor scădea, dacă noi credem că putem întări bunăstarea cetățenilor, putem întări coeziunea economică, uh, putem renunța la uh, concurență și la uh, economia de piață, e bine, eu am îndoiel, pentru că în trecut știm foarte bine că nu au existat alte modele economice care să ajungă la rezultate tot atât de bune. Poate că n-am înțeles eu prea bine colegul care a luat cuvântul și a criticat oarecum piața unică, însă am senzația că noi trebuie să fim prudenți și să nu mm, o luăm pe o cale periculoasă, pentru că, după părerea mea, tocmai piața unică a contribuit la bunăstarea cetățenilor europeni. Cu siguranță există în continuare diferențe de dezvoltare, disparități. Cei care au fost mai concurențiali poate că au avut de câștigat mai mult de pe urma pieței unice, alții mai puțin. Dar, în final, cred eu că nu e vorba de o chestiune care se pune la nivel național, uh, la nivelul statelor membre. E adevărat că unele regiuni sunt mai dezvoltate, altele mai puțin. Momentul propice a venit pentru a pune întrebarea următoare. Ce se va întâmpla pe viitor cu politica de coeziune? Și în acest sens îi mulțumesc doamnei Oconi pentru că raportul său merge în această direcție. Și de altfel și doamna Mațoni a subliniat acest lucru. Dorința noastră este să întărim capacitatea regiunilor de a se dezvolta, să investim, spre exemplu, în infrastructuri și doar astfel politica regională își va uh, îndeplini misiunea și anume să întărească competitivitatea, să întărească piața unică și făcând acest lucru contribuim la desăvârșirea pieței unice. Și poate că n-ar fi rău, doamna președinte, având în vedere dezbaterea noastră, să discutăm mai pe larg acest subiect, poate eventual cu Mario Monti sau cu Comisarul pentru Piața Internă și așa mai departe, în așa fel încât să adresăm aceste întrebări, să avem o dezbatere în să, să explicăm care este punctul nostru de vedere vis-a-vis de politica regională. Și, în același timp, această dezbatere ne va permite să ascultăm și argumentele pe care le va prezenta Comisia. Iată, acestea sunt precizările pe care vreau să le aduc. Doamna președinte, mulțumesc și acum domnul François Alfonsi. Mulțumesc, doamna președinte. E adevărat că acest raport este unul interesant și e bine că discutăm acest uh, aspect. E adevărat că piața unică reprezintă un element de dinamizare al economiilor uh, și a potențialului și a bunăstării cetățenilor europeni. E adevărat de asemenea că piața unică, prin ea însăși, nu conține elementele de echilibru de, uh, care sunt necesare uh, Uh, întotdeauna într-o societate. În propunerea Comisiei există un capitol intitulat Întărirea solidarității în piața unică. Deci vedem că problema solidarității este o problemă care însoțește piața unică. Nu putem să eliminăm acest aspect și să facem o adevărată acuză ideologică. Nu, în momentul în care se dezvoltă competitivitatea, este clar că acest lucru ne va permite să îmbunătățim soarta regiunilor celor mai bogate, uh, ideea fiind să ajutăm și regiunile cele mai sărace. Deci e nevoie de oarecare reglementare, de un echilibru, iar în propunerea comisiei acesta este un punct slab. Printre cele 50 de propuneri făcute, e păcat că acest aspect nu a fost evocat și dacă doamna raportoare este de acord, atunci poate că am putea să întărim acest aspect. Uh, thank you very much. Mulțumesc. Nu știu dacă doamna Oconi vrea să mai ia cuvântul. Doamna Conid, vreau să spun că am, apreciez această dezbatere și toate cele ce s-au spus aici, le-am ascultat cu atenție. Voi avea discuții cu toți colegii mei. Mm, pentru a, vreau doar să-i spun lui Fan Nisteroi în ce privește categoriile intermediare. Uh, i spune să examineze cu atenție subiectul ca să vadă că în ciuda uh, fazei actuale de phasing out, conform căreia regiunile nu pot beneficia decât o singură dată într-o perioadă de programare, categoria intermediară îmi pare un sistem mai sigur și mai coerent pe termen lung, care ar consolida întreaga politică de coeziune. Așa cred eu sincer și față de articolul 6 care se, care se referă la categoriile intermediare, asta vreau să spun domnului Fanister. Nistelrooy. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc și cu asta am încheiat discuția pe acest raport. Vă informez că termenul pentru depunerea amendamentelor, ca și pentru alte uh, rapoarte, este 3 februarie la orele 18. De asemenea, aș vrea să vă informez că două alte rapoarte pe care ar fi trebuit să le discutăm astăzi ce anume raportul domnului Gaier, descărcarea de gestiune 2009 și raportul domnului Carona, Europa destinația turistică favorită la nivel mondial. În, de comun acord cu raportorii vom încerca să le discutăm mâine. Acum vă informez că vom începe reuniunea cu reprezentantul președinției maghiare, domnul ministru a sosit, mi se spune, deci haideți să trecem la punctul numărul 9 de pe uh, ordinea noastră de zi. dear colleagues, I would like you to take the seats because we are... Dragi colegi, vă rog să luați loc, să începem uh, întâlnirea cu mm, reprezentantul președinției maghiare, domnul ministru Tamas Feleghi, ministrul dezvoltării naționale. care se va ocupa și de politica de coeziune pe durata președinției maghiare. Mi se spune că domnul ministru uh, a trecut dintr-o reuniune în alta astăzi, sper să mai reziste și întâlnirii cu noi, dar era, e important pentru noi să vă ascultăm și sper să avem relații bune pe durata președinției maghiare. Și, dragi colegi, începem sigur cu uh, cuvântarea domnului ministru și apoi vom avea un schimb de idei. Aș dori să vă rog să luați loc astfel încât să putem începe. Cei care trebuie să părăsiți sala, vă rog să faceți acum. Domnule ministru, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă, ministru, doamnă președinte. Uh, I hope everybody hears me. Sper că mă aude toată lumea. Uh, before I switch to Hungarian and Înainte de a trece la limba maghiară, vreau să vă spun că vă voi prezenta prioritățile președinției maghiare în uh, domeniul dumneavoastră de activitate. Introduce myself and uh, uh, explain to you uh, the uh, response. Deci uh, voi, mă voi prezenta și vă voi prezenta responsabilitățile Ministerului Dezvoltării Naționale pe care îl conduc eu în, în Ungaria. Acum șapte luni Ehm, s-a intrat noul guvern în Ungaria și reunindu-se două ministere, s-a creat Ministerul, Dezvolt- Ministerul Dezvoltării Naționale, care se ocupă de politice de dezvoltare ale Ungariei, de energie, climă, transport, telecomunicații, ehm, achiziții publice și altele. Deci, uh, astea sunt atribuțiile mele. Și responsabilitatea mea e de a re- reprezenta acum președinția maghiară în domeniul politicilor de coeziune so, uh, let me, uh... și politici regionale. Acum voi trece la limba maghiară pentru a reprezenta programul. Mulțumesc! Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Mulțumesc, doamnă președintă, stimați membri. Președinția maghiară iată, uh, își uh, intră în funcțiune între cele 5 cele raport de coeziune și dezbaterea primit pachetul de aceea noi dorim ca la sfârșitul celor, acestor șase luni statele membre să ajungă la o poziție comună asupra viitoarelor direcții ale politicii de coeziune, punctele sale principale și relațiile sale cu alte politici. Deci am dorit să pregătim uh, președinția poloneză în ceea ce privește politica de coeziune, astfel încât uh, tranziția să fie foarte lină și să garantăm succesul, mai ales pentru pachetul legislativ uh, de după 2013 și discuțiile legate de acesta. Politica de coeziune în ultimii ani a fost reformat la nivel tehnic într-un cadru informal în statele membre. Dar datorită importanței acestui subiect, președinția maghiară ar dori să schimbe practica și să acorde o importanță politică deosebită politicii de coeziune. Lucru semnalat de faptul că domnul Victor Orban, primul nostru ministru, s-a exprimat la formul coeziunii eu având onoarea să am uh, cuvântarea de închidere acestui forum. Uh, unor membri avem, uh, vă acordăm uh, importanța cuvenită muncii dumneavoastră, sunteți importanți pentru politica de coeziune, politicii, uh, propunerile, remarcele dumneavoastră ne sunt foarte valoroase și sunt o susținere pentru președinția maghiară și politicile acestea astfel încât eu consider că președinția maghiară va reprezenta partenerul loial al Parlamentului și al, uh, al Consiliului pentru ca să ajungem la cele mai bune forme de uh, cooperare. Noi vă vom ține în continuu la curent cu activitățile noastre. Ne angajăm să uh, consolidăm poziția politicilor de coeziune în cadrul Consiliului pentru că ar fi bine ca la Consiliul din iunie 2011 să transmitem toate mesajele relevante acumulate în prima jumătate a anului. Pentru că nu există nicio formație a uh, Consiliului uh, consacrată politicii de coeziune, noi am dorit ca la întâlnirea din februarie a Consiliului de Afaceri Generale să se vorbească și despre uh, politicile de coeziune. Am dorit de asemenea să organizăm în luna mai o întâlnire informală a ministrilor pentru viitorul politicii de coeziune și dezvoltării uh, teritoriale, organizată în Ungaria. Uh, salutăm publicarea de către Comisia celui de-al cincilea raport pentru coeziune și suntem de acord cu concluziile raportului și cu propunerile acestea, însă considerăm că trebuie să analizăm în detaliu aceste concluzii și să ajungem la niște poziții comune în toate statele membre. Și acum uh, dați-mi voie să vă prezint uh, aceste puncte. Uh, putem, pe baza informațiilor de care dispunem, afirma că modernizarea și consolidarea politicii de coeziune este în, în interesul tuturor statelor membre. Experiența și provocările viitoare ne arată că e interesul nostru să avem schimbări moderate cu uh, luarea în considerare a naturii specifice a politicii de coeziune și să ne concentrăm pe eficiență, pe eficacitate și pe faptele uh, rezultate în urma evaluărilor. Scopul politicii de coeziune nu este redistribuirea averii, ci este un mijloc pentru alocarea resurselor și poate avea succes doar dacă uh, fiecare stat membru și fiecare regiune este eficientă în utilizarea întregului său potențial uh, și contribuie la creșterea economică și își îmbunătățește competitivitatea. În dezbaterile în cadrul politicii de coeziune trebuie să ținem cont de obiectivele strategiei 2020 uh, și de punerea lor în aplicare, astfel încât este important ca intervenția la nivel de infrastructură să creeze precondițiile necesare pentru îmbunătățirea competitivității în cadrul punerii în aplicare, deși din cauza crizei resursele nu sunt suficiente, ar trebui să le utilizăm mai bine, mai eficient. Trebuie să scăpăm de uh, birocrația nenecesară, să transparentizăm uh, regulamentele, să le simplificăm și în același timp ar trebui să ținem cont de principiile riguroase ale unui management uh, corect al fondurilor. Pentru a facilita punerea în aplicare, uh, am, uh, ar trebui să și reducem neregle, neregle, uh, neregularitățile în uh, cadrul procesului de punere în aplicare Ehm, și trebuie să îmbunătățim și proiectele de regulamente ținând cont de situația specifică a fiecărui stat membru. Deci noi am dorit să ne concentrăm asupra următoarelor subiecte. Matikus koncentráció, a kohéziós támogatások să ne coordonăm cu scopurile uh, strategiei Euro 2020, să găsim legătura clară între politica de coeziune și uh, programele naționale, să avem o abordare bazată pe rezultat și să avem un program de stimulente pentru a uh, spori eficiența și o abordare integrată, o coordonare între fonduri, să ne concentrăm pe rolul Fondului Social European în politica de coeziune. Acum, dați-mi voie să explic pe scurt ceea ce am prezentat. Deci, pentru a uh, ne coordona cu scopurile strategiei 2020 și să avem o abordare concentrată, trebuie să identificăm țintele, ținând cont de solicitările uh, de la nivel uh, național, local și regional și implementarea strategiei 2020 trebuie aliniată cu scopurile noastre Președinția maghiară, în implementarea strategiei 2020, crede că politica de coeziune este unul din cele mai importante mijloace. Dincolo de scopurile de competitivitate, trebuie să ținem cont și de uh, solidaritatea tradițională din politica de coeziune, care poate juca un rol decisiv în implicarea regiunilor în făurirea viitorului Uniunii Europene cu abordarea tradițională de jos în sus, care trebuie aplicată întotdeauna, pentru că fără ea aceste obiective strategice nu, probabil că nu vor fi uh, uh, realizate. O guvernare la uh, nivel multiplu este cel mai bun exemplu și cel mai bun mijloc pentru o politică de coeziune, deși politica de coeziune este centrată pe strategia 2020 Trebuie să ținem cont și de cerințele uh, și aspectele specifice ale fiecărei regiuni și fiecărui stat membru. Fără o politică puternică de coeziune, e imposibil să construim o Europa puternică. O concentrare a resurselor trebuie să, se, uh, să țină cont și de uh, folosirea eficientă a resurselor astfel încât președinția noastră crede că uh, e foarte important să găsim un echilibru și să utilizăm toate sinergiile între politicile sectorale și, politici, și politica de coeziune, ținând cont de interesele tuturor statelor membre. Politica de coeziune va trebui să rămână, uh, să dispună de suficiente fonduri, să uh, implice între, întreaga Uniune Europeană și toate regiunile sigur, să respectăm și principiul solidarității, să ajutăm regiunile cele mai puțin dezvoltate, să recupereze uh, dezavantajele cu care se confruntă și să ajutăm și regiunile mai dezvoltate care au probleme structurale, astfel încât toate statele membre să fie implicate pentru a îmbunătăți eficiența și vizibilitatea politicilor de coeziune, noi credem că este esențial să utilizăm o abordare uh, uh, concentrată pe rezultate. Această abordare trebuie să uh, de această abordare trebuie să ținem cont întotdeauna pentru a ne fixa țintele, dar pentru asta este nevoie de un sistem de monitorizare care să garanteze transparența și să arate foarte exact rezultatele investițiilor, independent de impactul altor procese economice. Aceste acțiuni vor face politica de coeziune mai credibilă și mai acceptată de cetățenii noștri la nivel local și în întreaga Uniune. Acum, pentru a fi mai eficienți, e necesar să introducem un sistem de uh, stimulente mai pozitive și în ce privește mecanismul de condiționalitate, tratament egal, tratu, tratamentul egal pentru toate statele membre va trebui să fie un principiu de bază. E de asemenea important să aplicăm stimulentele nu doar în politica de coeziune, ci și în alte domenii politice, în alte politici cerințele, condițiile și sancțiunile trebuie utilizate cu circunspecție și cu precauție pentru a lua în considerare potențialele consecințe. Politica de coeziune este un instrument cheie pentru integrarea uh, europeană și, de asemenea, este unica politică cu o abordare integrată care își va aduce o contribuție majori, uh, uh, majoră la atingerea uh, coeziunii, scopurilor de coeziune politică și teritorială și economică și va ajuta la crearea și consolidarea sinergiilor în politicile europene. Președinția maghiară nu dorește îndepărtarea Fondului Social European din a, a, cutia de instrumente a politicilor de coeziune, pentru că noi considerăm că, datorită crizei, vedem importanța utilizării unor a, abordări complexe. Pentru că regiunile cele mai puțin dezvoltate se confruntă cu un număr de probleme care su- sunt grave, care au legătură una cu alta și care pot fi rezultate, rezolvate cu succes doar dacă Fondul Social European rămâne în cadrul politicilor de coeziune. Pentru a îmbunătăți eficiența și vizibilitatea intervențiilor, noi credem că trebuie să acordăm importanță unei eventuale extinderi a domeniului de eligibilitate în cadrul Fondului uh, Social European. În ce privește punerea în aplicare, noi credem că trebuie să ajungem la un acord general pentru mai multă simplificare, pentru uh, reducerea poverii administrative în contextul implementării programelor. Însă modul de a realiza acest lucru este foarte important, pentru că în revizuirea regulamentului financiar se sugerează uh, implementarea unui model de control uh, care este menționat în cel de-al cincilea raport asupra coeziunii și care a generat multe rezistențe în statele membre. Asta înseamnă că e foarte important să clarificăm toate problemele și să le rezolvăm. În cele șase luni ale președinției maghiare, noi vom fi responsabili pentru multe procese, va trebui să ne ocupăm cu dezvoltarea teritorială și să aducem la zi mm, perspectivele teritoriale uh, europene și să vedem ce se va întâmpla cu viitorul regiunilor europene și trebuie să revizuim, să aducem la zi agenda teritorială la nivel european, pentru că aceasta este una din activitățile cheie în planificare, în planificarea teritoriului. A fost adoptată în 2007 și implementarea, din păcate, nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. E una din responsabilitățile strategice ale președinției noastre să ne asigurăm că noi facem o revizuire a agendei teritoriale în cursul acestei revizuiri, noi trebuie să ne concentrăm mai mult asupra aspectelor legate de guvernare, planificării teritoriale, îmbunătățirea activităților de monitorizare și monitorizarea modului în care această agendă este pusă în aplicare. Și am dorit să atragem atenția asupra faptului că pentru a pune în aplicare cu succes strategia UE 2020, actorii locali și regionali va, vor trebui să joace un rol mai puternic punând astfel bazele pentru competitivitatea pe termen lung a diverselor regiuni uh, din Europa. Asta, sigur, cu dezvoltări, evoluții țintite, ținând cont de specificitățile locale. De asemenea, intenționăm ca uh, coeziunea teritorială să facă o parte mai mare din uh, politica uh, de coeziune teritorială și să fie mai bine evidențiată pe agenda teritorială. Și mm, președinția uh, poloneză va avea un rol cheie de jucat aici în punerea în aplicare a documentului și în consolidarea relației cu politica de coeziune. În ce privește luarea de decizii, programarea, planificarea și uh, punerea în aplicare, va trebui să avem o abordare teritorială implicațiile teritoriale vor trebui evoluate și vor trebui uh, țintite în funcție de rezultatele actuale pentru a uh, stabili foarte bine prioritățile agendei teritoriale. Uh, stimați membri ai Comisiei Regii, doamnelor și domnilor, următoarea provocare majoră cu care se vor confrunta Parlamentul și Consiliul va fi pregătirea pentru perioada de după 2013. Noi putem lansa procesul de codecizie la timp și într-un mod foarte bun dacă Comisia Europeană ne va înainta proiectele de legislație până în iunie 2011, deci cât mai curând posibil. Doamna președinte. Da, bun, permiteți-mi să închei, spune domnul ministru, asigurându-vă de sprijinul președinției maghiare și fiind convins că și dumneavoastră ne, ne veți susține, pentru că vom avea nevoie de acțiuni comune, de eforturi comune, pentru ca această politică de coeziune să fie foarte bună, pregătită și să funcționeze. Uh, și îngăduiți-mi să repet că sloganul nostru fundamental este că fără o, puternic, o politică de coeziune puternică nu poate fi o Europa puternică. Asta este o inițiativă de bază a uh, președinției maghiare. O Europa puternică nu poate exista fără o economie competitivă și fără societate competitivă și politica de coeziune este fundamentală pentru atingerea acestui scop. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, domnule ministru. Nu știu de când a mai fost așa, de, așa o tăcere la comisia noastră. Cred că colegii au multe întrebări și comentarii. Aș dori să încep cu Constanțe Crel, coordonatoare pentru grupul socialist. Äh, mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru cuvintele dumneavoastră. Aș începe prin ultima noastră frază. Fără politică de coeziune nu avem o Europa puternică. Dacă acesta este sloganul uh, președinției maghiare, mă întreb foarte serios de ce programul președinției pe care l-am primit săptămâna trecută la Strasburg nu vorbește deloc despre politicile de coeziune. Acest termen nu apare deloc în acest document. Singura dată când se evocă politicile de coeziune este când se vorbește despre strategia Dunării. Sigur că e o strategie de care Ungaria beneficiază foarte mult. Dar aș fi vrut să văd aici termenul politică de coeziune în acest uh, program și să văd ce loc uh, îi se acordă în cadrul priorităților președinției dumneavoastră, pentru că spuneți că uh, aceste uh, lucruri, e vorba despre uh, lucruri despre care se va vorbi foarte mult în următoarele șase luni și ceea ce vreau să știu este ce doriți să faceți, ce aveți de gând în următoarele șase luni pentru a organiza prezentările financiare pentru 2013. Ce preconizați pentru bugetul uh, pe 2013? Va fi un echilibru între politicile sectoriale și politicile de coeziune? Credeți că este uh, posibil ca această politică de coeziune să fie uh, împrăștiată în mai multe direcții sau dumneavoastră doriți o politică de coeziune care să rămână în cadrul unui singur pachet și nu uh, fără în mai multe sectoare. În ceea ce privește principiul parteneriatului, modul în care autoritățile regionale abordează acest uh, aspect este foarte important pentru noi. Ce credeți? Este un lucru important pentru că trebuie să punem în practică o nouă politică, de, să um, concepem o nouă politică de coeziune în uh, viitorul apropiat iar punerea ei în aplicare este un obiectiv uh, la care lucrăm de ani în șir. Aveți cumva idee în legătură cu un cadru în, în care am putea lucra? Aveți proiecte concrete? Președinția maghiară dorește să finalizeze vreun uh, proiect? Deci vrem să vedem care sunt dorințele dumneavoastră. Mulțumesc, Constanțe, spune doamna președinte. Laslo. Mulțumesc, doamne președinte. Întrebarea mea este legată de cea antevorbitoare mea. În Comisia de Buget ne luptăm întotdeauna pentru finanțarea politicilor de coeziune. Foarte adesea suntem acuzați că da, aveți dreptate, ni se spune, dar Curtea de conturi a găsit foarte multe erori în uh, punerea în aplicare a programelor, în finanțarea acestora și cred că unele din aceste greșeli se datorează birocrației și foarte adesea solicitanții trebuie să răspundă la cerințe de-a dreptul stupide. Foarte adesea se pleacă de la premiza că există corupție și abuzuri ce planuiește, ce planuiește președinția maghiară pentru a răspunde acestor critici venite din partea Curții de Conturi? Și aici uh, uh, sunt de acord cu doamna Crăl, care spunea că simplificarea ar uh, contribui la transparentizare și ar ușura viețile tuturor și nouă din Comitetul pentru Buget. Ar fi mai ușor să apărăm uh, poziția uh, politicilor de coeziune. Domnul Vlasac, mulțumesc uh, și dați-mi voie să vă urez bun venit în comisia noastră, domnule ministru. Aș vrea să vă pun și eu câteva întrebări. Apreciez faptul că ați menționat importanța uh, finalizării infrastructurii care este o, o nevoie vitală, mai ales în noile state membre, pentru a consolida uh, infrastructura la nivel european. Uh, ați putea să ne dați și exemple și de alte obiective? Ați spus pe bună dreptate, ați subliniat pe bună dreptate importanța pe care rolului pe care îl joacă autoritățile locale și regionale în punerea în aplicare a politicilor de coeziune. Există câteva evenimente importante pe parcursul președinției maghiare însă între acestea nu regăsesc nicio întâlnire sau uh, seminar sau mm, congres dedicat acestor autorități, niciun for de discuție unde ei să fie consultați. Aveți uh, ceva în uh, plan în această direcție? Poate mhm. că ați dori, domnule ministru, să comentați, să răspundeți la aceste întrebări înainte de a lua altele? Nu. Uh, Karin Deli, acum. Mulțumesc, doamna președinte. Bine ați venit la comisia noastră și eu am câteva întrebări. Uh, sunt uh, mulțumită să văd că dimensiunea urbană joacă un rol important și sper să o regăsesc din ce în ce mai mult în evenimentele organizate și să existe o agendă urbană pe parcursul președinției maghiare din mai multe motive. Pe de o parte, astăzi trebuie să ne punem problema uh, încălzirii climatice și prima mea întrebare se referă la rolul pe care îl vedeți eficientizări, pentru eficientizarea energetică. Cum tratați această problematică? Asta e prima întrebare. A doua se referă la uh, faptul că ați vorbit despre guvernanță. Uh, comisarii, comisara uh, An uh, Han vorbește despre faptul că orașele joacă un rol din ce în ce mai important și vor primi finanțări din ce în ce mai mari. Și închei cu chestiunea indicatorilor. Eu vin dintr-o regiune care se numește l'Île de France, una din cele mai bogate din Europa, dar chiar și în sânul acestuia uh, inegalitățile sunt în creștere. În uh, timpul președinției dumneavoastră veți revedea această noțiune, revizui această noțiune de produs intern brut, care nouă, nu se pare o, un indicator corect pentru uh, caracterizarea unor uh, regiuni. Deci deschide această, această dezbatere sau nu? George Stavrakakis. să îi dau cuvântul lui George Stavrakakis și apoi poate domnul ministru va răspunde. Mulțumesc, uh, urez bun venit domnului ministru pentru dezvoltarea națională în calitatea sa de președinte în exercițiu al Consiliului. Propunerea Comisiei pentru viitorul politicii de coeziune, care a fost deja prezentată, este foarte bună. Însă, dumneavoastră aveți la dispoziție doar șase luni pentru a vă desfășura președinția și pentru a realiza cu adevărat ceva în acest cadru. Eu sper că și comisia noastră își va putea aduce contribuția, însă aveți la dispoziție doar șase luni. Atunci, v-aș întreba, în primul rând, propunerea celui de-al cincilea raport de coeziune în sensul unei realizări unei legături între fondurile structurale cu anumite criterii macroeconomice uh, o vedeți cu ochi buni sau nu? Și a doua întrebare. Colaborarea macroregională în cadrul politicii de coeziune. Aici, ce rol crede dumneavoastră că uh, poate juca această colaborare? Pentru acest tip de strategii, trebuie să acordăm finanțări sau trebuie să alegem un alt tip de abordare? Mulțumesc! Yes. Köszönöm szépen a, a... Mulțumesc pentru întrebări. Ca să fiu sincer, gândindu-mă la ceea ce spunea doamna Kröll, de ce programul tipărit al președinției maghiare nu uh, conține referiri la politicile de coeziune cred și am să repet ceea ce am spus și în introducerea mea, uh, nu pot decât să vă asigur că pe 17 noiembrie, prima dată când guvernul maghiar s-a întâlnit cu președinția uh, Uniunii și la celelalte uh, întâlniri care au urmat uh, s-a pus foarte mult accentul pe rolul politicilor de coeziune și s-a discutat în detaliu. Noi am transmis mesajul că politica de coeziune este o prioritate cheie pentru președinția maghiară. De aceea Acum aici pot să vă spun același lucru. Noi privim politica de coeziune ca fiind uh, unul dintre instrumentele strategice cele mai importante care ar putea servi uh, politicii europene de reducerea diferențelor dintre regiuni și Uh, nevoii Europei de a-și uh, crește competitivitatea în ambele uh, domenii, politica de coeziune are un rol foarte important. Deci, în cadrul programului președinției maghiare, politica de coeziune este, are o abordare uh, de uh, orizontală este, este ca firul roșu călăuzitor care trece prin toate uh, celelalte uh, politici pentru a pune accentul pe dezvoltare. Politica de coeziune pe baza tratamentului egal ar trebui să atingă toate regiunile Europei, toate teritoriile și să le ajute să uh, își crească competitivitatea, să reducă diferențele. Acesta ar fi răspunsul meu în ceea ce privește acea broșură la care vă referiți. Vă rog să mă credeți că politica de coeziune este într-adevăr un factor determinant, o direcție în care președinția maghiară s-a angajat prin uh, strategia Dunării, prin strategia pentru integrarea romilor și prin alte uh, chestiuni care apar între prioritățile președinției noastre. Acum, în ceea ce privește a doua întrebare pe care mi-ați spus-o, cred că la redactarea bugetelor Aș fi de acord cu a doua poziție, cu abordarea coerentă în locul unei fragmentări de-a lungul unor linii sectoriale. Este evident, pe de altă parte, că există și probleme care apar în dezvoltarea infrastructurii. Dați-mi voie să menționez două dintre ele. E vorba de infrastructura de transport și infrastructura de transport al energiei. Există presiuni pentru o abordare sectorială în aceste domenii și pentru o reprezentare sectorială a politicilor de coeziune în acest domeniu. Eu cred însă că avem destul uh, de uh, loc de manevră în următoarele șase luni și că putem discuta perspectivele financiare de după 2013 la nivelul ministrilor de finanțe. Deci Ecofinul va dezbate aceste perspective financiare după 2013, însă sunt uh, de acord că ar trebui să avem pregătite niște sugestii de natură politică, niște propuneri care să fie sprijinită astfel încât să influențeze deciziile ce se iau uh, privind perspectivele financiare. Poziția președinției este că dorim să uh, păstrăm coeziunea politicilor de coeziune în cadrul bugetului european și să uh, nu diminuăm rolul și ponderea în buget pe care uh, politica de coeziune și l-a câștigat. Președinția maghiară are ca prioritate în acest uh, domeniu să promoveze acest principiu în negocierile care urmează. După președinția maghiară, uh, acest efort va trebui continuat pentru că este un efort pe termen lung. Cred de asemenea și asta vine și ca răspuns la numeroasele întrebări care mi s-au pus. Cred că dacă vrem să schimbăm sistemul, este riscant să o facem în cel de-al doilea ciclu. Mi s-a mai pus o întrebare pe această temă. Eu cred că amendamentele, trebuie, uh, schimbările trebuie să se refere la viitor, pentru că în timpul procesului lucrurile nu prea se mai pot schimba. Un uh, proces multianual nu poate fi uh, modificat uh, complet în timp ce se desfășoară. El poate fi doar acordat fin la condițiile specifice. Deci, poziția mea este că ar trebui să planificăm schimbările pentru viitor, uh, dar ar trebui să începem să facem aceste planuri de pe acum pentru a obține rezultate pe termen lung. Președinția maghiară va organiza în mai o întâlnire la care vom uh, putea, vom fi mai în măsură să ajungem la un uh, acord. Există și alte probleme legate de acest aspect sau alte aspecte legate de această problemă. Am să vă explic uh, imediat uh, problema legată de condiționalitate. Aceasta ar putea să ne conducă la o situație în care trebuie să regândim logica întregului sistem. E vorba de fonduri semnificative care sperăm să fie semnificative în continuare pe următoarea perioadă de programare și care trebuie programate într-un mod eficient, astfel încât ele să fie mai vizibile și cheltuite în mod mai transparent. Mi s-a mai pus, uh, domnul Șuria, mi se pare că mi-a mai pus uh, întrebarea concluziilor uh, raportului Curții de Conturi. În raportul din 2011, din 2008 încoace, a scăzut foarte mult numărul greșelilor și neregularităților, ceea ce arată faptul că sistemul actual funcționează și este capabil de îmbunătățire. Este apt să se perfecționeze. Măsurile comisiei destinate perioadei imediat următoare reușesc să facă din acest sistem unul mai de încredere. Sigur că sistemul mai poate fi acordat, mai poate fi tunat, dacă doriți, dar nu trebuie să facem uh, modificări majore în această etapă, pentru că sistemul este capabil să se corecteze singur și are un are potențialul de a funcționa mai eficient, mai bine, cu o rată mai mică de greșeli, așa cum arată și raportul Curții de Conturi. De aceea nu cred că este nevoie de o schimbare revoluționară în acest uh, punct, în acest moment. În plus, cred că următorul subiect, următoarea întrebare la care am să răspund și îmi cer scuze dacă mă plimb între întrebări, uh, puțin uh, nu le au în ordine. Uh, produsul intern brut. Noi suntem pentru evaluarea uh, produsului intern brut uh, în raport cu puterea de cumpărare, deci în paritate cu puterea de cumpărare. Trebuie să ținem cont de ambii parametri, ceea ce nu exclude posibilitatea ca alte state membre uh, să aplice alte metodologii, alți indicatori uh, pentru a veni în completarea uh, sistemului ce ține cont numai de produs uh, intern brut. La nivel european am vrea să reținem setul de indicatori uh, uniform, dar uh, sigur că statele membre au posibilitatea, opțiunea ca la nivel național sau sub nivelul național să aplice și alți indicatori suplimentari, dacă doresc. Cred de asemenea că este important uh, în lumina celor ce, uh, întrebărilor puse aici, a întrebării domnului Vlasek, uh, cred că e important să punem accentul și pe cooperarea cu autoritățile locale, regionale. Uh, este o cerere destul de, uh, o solicitare mai veche cu care trebuie să ne confruntăm la uh, întâlnirile informale cu miniștrii noștri și cu experții. Am discutat acest subiect și problema va fi pusă la un moment dat. Am luat notă și vă promit că voi reveni cu informații pe această temă mă voi uh, asigura că această problemă este luată în seamă și pusă pe ordinea de zi a președinției. Sunt de acord că uh, este o chestiune importantă care ne ajută să avem o imagine de ansamblu a situației din Europa. Cred că președinția maghiară este de asemenea de acord cu ideea că în cadrul politicii de coeziune și în cadrul politicii de dezvoltare teritorială, politicile urbane au un rol uh, foarte important. Uh, este crucial să ne concentrăm asupra, asupra <clears throat> caracteristicilor specifice fiecărui stat membru și să lăsăm statele membre să își exercite puterea de decizie în acest domeniu. Președinția maghiară va continua ceea ce au început președințiile spaniolă și belgiană în ceea ce privește dezvoltarea urbană. Avem uh, o relație de lucru îndelungată cu uh, colegii noștri și dorim să continuăm această relație pe viitor. De aceea vreau să vă spun uh, că ideile dumneavoastră coincid cu ale noastre. Klímapolitikával kapcsolatban eh, én azt gondolom... În ceea ce privește schimbările climatice și politicile de înlăturare ale efectelor, cred că este foarte clar că trebuie să ținem seama de aceste eh, schimbări climatice, însă Astăzi, uh, poate nu e momentul să discutăm asta, pentru că de, de dimineață tocmai am fost la o audiere pe uh, tema politicilor uh, care uh, menite să alăture uh, efectele schimbărilor climatice și președinția maghiară lucrează la un program de măsuri în acest sens. Uh, cred că acesta va fi o, un subiect uh, care va domina agenda publică în următoarea decadă și va determina acțiunile pe care le vom întreprinde, pentru că politica în domeniul uh, climei și a mediului uh, trebuie să se adapteze la uh, schimbările ce vor veni și trebuie să uh, fie uh, un, o componentă a tuturor politicilor din, din toate sectoarele. Va trebui să integrăm și în politica de coeziune criterii care, pe care le vom dezvolta pe baza discuțiilor ce vor avea loc în următoarele luni. În domeniul politicilor uh, privind schimbările climatice există un uh, proces de coordonare și de negociere în ultimele luni pentru că uh, conferința statelor africane și Uniunea Europeană trebuie să se pună de acord uh, în, acest domeniu pentru a avea o poziție comună. În cadrul acestui proces trebuie să ne asigurăm că există compatibilitate în toate domeniile, iar politica de coeziune are un rol important uh, în întreaga Uniune Europeană, pentru că este singura cu adevărat integrată și care poate să concentreze energii care să consolideze sinergiile. Azt gondolom, hogy, hogy eh, ugyanez érvényes a, a eh, Cred de asemenea că acest lucru este valabil și pentru turism. și evoluțiile din acest sector. După cum am mai spus, noi credem că prioritățile din strategia 2020 și pentru competitivitatea statelor noastre membre și politicile pentru o societate mai puternică și integrarea politicilor de coeziune în toate acestea sunt absolut necesare. Din nou, asta e o problemă care uh, trebuie rezolvată cu ajutorul unui parteneriat la nivel european, regional, local, care trebuie toate să conlucreze pentru îndeplinirea scopurilor noastre și noi credem că putem să utilizăm acest lucru ca un aspect integrat pentru viitor. Președinta, acum trecem la a doua rundă de întrebări. Dragi colegi, mai avem doar 15 minute la dispoziție și 7 cereri de luare de cuvânt. Vă rog, exprimați-vă, exprimați-vă cât mai succint posibil ca după aceea să poată răspunde domnul ministru. Domnul Matula și apoi domnul Luhan. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule ministru. Felicitări pentru această abordare în care puneți uh, în prim plan politica de coeziune și rolul cheie pe care îl trebuie să-l aibă în continuare. Aș, întrebarea mea este legată de coeziunea teritorială. Ați, în materialul pe care l-am primit, sigur ați prezentat obiectivele și evenimentele care urmează să aibă loc legate de uh, coeziunea teritorială. Ați vorbit pe scurt despre planificare teritorială, despre revizu, revizuirea agendei teritoriale, abordarea teritorială. Concret uh, doresc să vă întreb dacă puteți să detaliați care este opinia președinției maghiare în ceea ce privește aspectele teritoriale în politica de coeziune. Mulțumesc și mult succes! Vă mulțumesc domnule ministru. Apreciez în primul rând foarte mult faptul că președinția maghiară nu dorește să îndepărteze Fondul Social European din cadrul politicii de coeziune. Vă felicit pentru acest lucru și vă mulțumim. Am două întrebări foarte scurte și pregnante. prima se referă la politica transfrontalieră. Ați vorbit de multe aspecte, însă nu ați menționat deloc politica transfrontalieră Există regiuni care se confruntă cu mari probleme de dezvoltare, uh, dar care au un rol esențial la frontiera estică a Uniunii Europene, spre exemplu. Uh, precum bine știm, acestea sunt de regulă uh, unele dintre cele mai sărace. Aici trebuie să găsim um, soluții concrete. Există modalități prin care președinția ungară um, să susțină în mod deosebit aceste um, regiuni platformă, dacă vreți, la frontiera Uniunii Europene și a doua se referă la rolul și mărirea vizibilităii politicii de coeziune. Aș vrea să știu ce măsuri, respectiv ce acțiuni are președinția maghiară în vedere pentru a scoate în evidență rolul și vizibilitatea politicii de coeziune. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Angurakis, please. Mulțumesc domnul Angurakis. Mulțumesc, domnule, președinte. Am două întrebări pentru domnul ministru Feleghi. În primul rând, dumneavoastră, domnule ministru, în prezentarea făcută, ați vorbit de nevoia de a defini uh, criterii clare ca să fie vizibile rezultatele uh, efective ale politicii de coeziune. Deci să vedem dacă politica de coeziune dă sau nu rezultate. Apoi, domnule ministru, aș vrea să întreba ce, la ce fel de criterii vă gândiți dumneavoastră pentru a evalua eficiența acestei politici. Și a doua întrebare. Uh, problema sancțiunilor. Dumneavoastră a spus că în ce privește sancțiunile, noi trebuie să fim uh, foarte precauți și sunt de acord. Uh, colegul meu din Grecia a făcut o a, a adresat o întrebare de acest tip, dar poate puteți să uh, dezvolta mai mult răspunsul la nivelul sancțiunilor. Ce, să spuneți ceva mai în detaliu. Mulțumesc. Și acum domnul Tremopoulos. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, țara dumneavoastră, ca și țara mea, Grecia, de altfel, se află printre țările care au fost cele mai, cel mai afectate de criza socială și economică. De asemenea, criza în domeniul mediului continuă și chiar se înrăutățește pe zi ce trece și nu se limitează doar la schimbările climatice, ci este mai vastă. Comisia ne indică faptul că politica regională poate contribui la dezvoltarea durabilă după uh, perioada 2020. Și sunt indicate trei priorități. O economie uh, cu emisii cât mai reduse de dioxid de carbon, apoi uh, protecția varietății speciilor animale și vegetale și biodiversitatea. Deci asta înseamnă investiții ecologice, locuri de muncă ecologice, verzi. Și vedem că avem aici o cifră de 5 milioane. Ni se dă o cifră de 5 milioane. Acum, ce rol are politica regională în tot acest proces, ca să putem răspunde la noile exigențe legate de politici care să dea rezultate nu doar la nivel economic, dar și la nivelul protecției mediului. Thank you, Thomas. Mulțumesc acum Thomas Deutsch. Tisztelt miniszter úr, kedves elnök asszony, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Mulțumesc, doamna președinte. Domnule ministru, doamnelor și domnilor, dragi colegi, domnule ministru, mai întâi aș dori să vă urez bun venit în comisia noastră în, regi, în Parlamentul European. Uh, mi-aduc aminte că acum 25 de ani, când am întâlnit ministrul pentru prima dată, am discutat foarte mult cum să facem să uh, avem o o țară liberă, dar iată că în două decade am reușit să, să eliberăm Ungaria, să obținem un guvern democratic. Uh, n-am știut la momentul respectiv că la un moment dat Ungaria o să dețină președinția Uniunii Europene. Uh, Aș dori să vă adresez o întrebare. A fost într-adevăr, nu, o, un pas hotărător să reușim să reunim toate aceste colțuri ale Europei. Iar în acest sens, domnule ministru, plecând de la cuvintele dumneavoastră, întrebarea mea este următoarea. Salut programul președinției maghiare sunt încântat de faptul că dumneavoastră ați pus accentul pe reușirea obiectivelor fixate în strategia UE 2020. Și știm că statele membre sunt cele care, prin planurile naționale, uh, vor contribui la realizarea acestor ținte fixate în uh, strategia UE 2020. Cum anume? Mulțumesc, doamna președinte. Domnule ministru, aș dori mai întâi să vă felicit, să vă felicit pentru prezentarea dumneavoastră. Și în același timp aș dori să vă urez mult succes, atât dumneavoastră cât și președinției maghiare. Domnule ministru, în perioada 2007-2013, politica regională a Uniunii Europene reprezintă cel de-al doilea buget din uh, bugetul uh, Uniunii Europene. Deci, acest lucru ne explică foarte clar care este importanța acestei politici, care este dimensiunea sa. De asemenea, această politică este deosebit de importantă pentru mine, personal, pentru că vin dintr-o regiune, insule Madeira, Portugalia, unde acum 30 de ani uh, eram pur și simplu în urma mediei uh, PIB-ului în Uniunea Europeană și în, am reușit prin această politică să recuperăm din întârziere și acum depășim media de, de dezvoltare la nivel european. Iată deci, regiunea mea este un exemplu perfect al modului în care funcționează această politică. Și în intervenția dumneavoastră ați vorbit despre guvernanță și în acest sens aș avea o întrebare. Cum putem îmbunătăți cum poate președinția maghiară să îmbunătățească politica de coeziune, să fie o politică integrată, care în același timp să fie și mai flexibilă. Cum putem susține inițiativele locale și regionale în favoarea dezvoltării? Mulțumesc! Elisabeth Schroeter, please. Doamna Elisabeth Schroeter. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule ministru, Vă mulțumesc pentru prezentare și aș fi vrut să revin la un detaliu din programul pe care ne l-ați prezentat și anume strategia Dunării. Știu că acesta este punctul subiectul dumneavoastră preferat. Nimeni n-a pus întrebări pe această temă. Dar eu evoc acest subiect pentru că, din câte am înțeles, protecția mediului este foarte importantă în, acest, în această strategie. Apoi, mai e vorba și de navigabilitatea acestui uh, fluviu. Poate că ați putea să ne explicați mai multe pe această temă. Iar în cadrul strategiei Dunării regăsim și elemente noi – o colaborare la nivel macroeconomic între țările care sunt traversate de Dunăre și atunci eu mă întreb unde veți găsi sumele necesare pentru a finanța această colaborare. Va fi, de fapt, contribuția dumneavoastră în cadrul politicii de coeziune? Uh, ați prevăzut eventual o nouă repartizare între obiectivele 1, 2 și 3 și anume să avem sume mai importante care să fie acordate obiectivelor 3. Uh, cum anume doriți să faceți acest lucru? Aș vrea să știu dacă aveți idei noi, pentru că dumneavoastră ați fixat priorități noi. Iar ultima întrebare din partea domnului Albrecht, pe scurt. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, înainte de toate, în calitate de reprezentant al Poloniei, vă urez uh, o președinție cât mai reușită, pentru că pentru noi este foarte important ca președinția dumneavoastră să fie una încununată de succes pentru că anul acesta avem două președinții din țări din Europa Centrală și Orientală și nimic nu e mai central și mai oriental în Europa decât Polonia și Ungaria. Aș avea întrebări de ordin tehnic. Uh, mai întâi, care va fi poziția președinției în ceea ce privește perspectivele financiare? Va trebui o perioadă de 5, de 7 sau de 10 ani? Pentru că acest aspect este important din punct de vedere al politicii de coeziune. Apoi aș dori să știu dacă președinția maghiară a adoptat deja o poziție în acest uh, domeniu. O a doua întrebare, tot de natură tehnică, și anume, Vă doriți cumva ca pe durata președinției maghiare să se să existe proiecte legislative în ceea ce privește politica de coeziune sau după părerea dumneavoastră, aceste proiecte de raport trebuie să fie examinate ulterior, mai târziu, odată ce vom fi avut deja la dispoziție deciziile financiare, de tip financiar. E foarte important să știm acest lucru înainte de forumul uh, consacrat coeziunii. Care este scenariul la care v-ați gândit dumneavoastră sau care este scenariul pe care îl preferați? Mulțumesc, mielőtt a válaszokra térek, hadd köszönjem meg önöknek a jó kívánságokat. Mulțumesc înainte de a răspunde întrebărilor. Vreau să vă mulțumesc pentru bunăvoință, pentru felicitările adresate uh, președinției maghiare, pentru urările dumneavoastră de succes. Mulțumesc și sigur că sprijinul dumneavoastră într-adevăr va fi foarte important pentru noi. care ne asumăm ca nou stat membru al UE pentru prima dată președinția. E bine că vedem din partea noastră o atitudine foarte receptivă și deschisă ca să ne mai ușureze din povară și să putem avea și succes până la urmă, sper eu. Acum Sigur, nu avem mult timp la dispoziție. Folk, akinek nem tudtam szóban. Și voi răspunde în scris tuturor celor cărora nu le pot răspunde aici acum. Vă vromit și vă voi sta întotdeauna la dispoziție. Dacă mă invitați, eu îmi voi face timp și voi veni și vom discuta tot ce veți dori. Vă voi ține la curent, în detaliu, cu activitatea noastră de zi cu zi că acum nu putem vorbi decât tangențial de subiecte care meritau o analiză uh, mai în detaliu. Că, uh, mi s-au pus aici o sumedenie de întrebări. Acestea fiind spuse, ne e dă să încerc să răspund parțial măcar la întrebările adresate. Considerăm că e foarte important să ținem seama de realitatea faptelor uh, atunci când ne referim la politica de coeziune și este foarte important uh, să vedem care sunt condițiile care trebuie respectate în politica de coeziune. Asta am spus deja în introducere, dar uh, subliniez încă o dată confirm faptul că tratamentul egal este și echitabil este un principiu foarte important pentru noi cum este importantă și punerea în aplicare în uh, viitor apropiat. În, în uh, cursul implementării, punerea în aplicare, nu se pot schimba condițiile. Trebuie respectată uh, egalitatea de tratament. Pentru că dacă se schimbă condițiile, se schimbă întreaga logică a politicii de coeziune și a alocării resurselor. Asta se referă și la sancțiuni. Cred că nu președinția maghiară este cea care trebuie să facă propuneri în legătură cu sancțiunile în sine, ci mai degrabă ar trebui să creăm un cadru de condiții care să poată îngădui o discuție la nivelul statelor membre și apoi statele membre să fie cele care să adopte sancțiuni severe, dacă va fi cazul și modificări, dacă vor considera că uh, se va impune. Deci trebuie să facem distinția între rolul meu ca președinte și ca ministru al guvernului maghiar. Pe păi n-aș dori să discut acum poziția maghiară, și asta să facă cineva la nivelul Consiliului, care, cineva care să vorbească din spatele drapelului maghiar. Sigur că sarcina mea este să acționez ca un uh, intermediar onest în căutarea unui consens, uh, lucru care este valabil inclusiv pentru criteriile reale și pentru întregul set de condiții, precum și pentru sancțiuni. În acest context, este important de asemenea să dispunem și de un sistem de bună guvernare care să fie în consens cu deciziile ministrilor de finanțe pentru următoarea perioadă, pe de o parte pentru a încerca să ieșim din uh, această perioadă de criză și pentru a încerca să uh, vedem cum să schițăm viitoarele perspective financiare. Asta trebuie cuplat cu sistemul de bună guvernare care trebuie introdus și în domeniul uh, uh politicii de coeziune. Deci sunt în favoarea uh, unui regim de guvernare bine delimitat care să includă toate mm, reglementările necesare în detaliu. Printre prioritățile președinției maghiare se află creșterea economică, crearea de locuri de muncă, Toate acestea sunt, sigur, foarte importante. Dar și politica de coeziune și agenda teritorială trebuie îndreptate înspre aceste scopuri și dacă e necesar trebuie modificate pentru atingerea acestor scopuri. Inclusiv crearea de locuri de muncă ecologice, verzi și pentru uh, impulsionarea economiei verzi, conform abordării maghiare. Și noi am dori să se, re, să se uh, regăsească acest aspect în toate politicile, inclusiv în politica de coeziune, trebuie să creăm locuri de muncă, trebuie să creăm o economie bazată pe producție. Asta să se afle în centrul acțiunii noastre, pentru că noi credem că unul din motivele pentru care s-a produs criza a fost că baza de producție în Europa s-a micșorat. Societățile și economiile europene, credem noi, că ar trebui să încerce o creștere a economiei și a locurilor de muncă care să ne permită reconstrucția uh, capacității productive în Europa. Lucru care ar avea un impact uh, inclusiv la nivelul impozitării, al competitivității și în multe alte domenii. Ar fi doar unul, una din căile prin care am putea ieși din criză, considerăm noi. țările emergente, cum ar fi China, Brazilia, India, ar trebui să fie un exemplu pentru noi în ce privește această abordare de consolidare a bazei de productivitate în Europa. Ar trebui să fie unul din sloganurile noastre, de, altfel, unul, unul din principiile noastre călăuzitoare. Da az számos ponton javításra szorul. Azt gondoljuk, hogy a Acum, eu consider că o simplificare a procedurilor și a programelor ar aduce cu sine o mai bună vizibilitate, care trebuie să fie de asemenea unul din scopurile noastre. În programul nostru național am făcut în ultimul semestru foarte multe modificări prin care am reușit să îmbunătățim semnificativ vizibilitatea și eh, politicilor de dezvoltare în Ungaria. Asta e valabil, trebuie să fie valabil și pentru vizibilitatea fondurilor europene, pentru că e important că la nivel uh, național, dar și local, ar trebui, ar trebui să se vadă. E important să se vadă foarte bine ce investiții de capital se fac în cadrul unei politici europene. Acesta este un aspect politic care trebuie scos în evidență. Pentru că e important ca Uniunea Europeană să fie foarte vizibilă în aceste politici, mai ales în noile state membre. Acum, în legătură cu strategia Dunării permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte. Ăsta este un aspect legat de coeziunea teritorială. Eu consider că sunt aici trei programe foarte importante care sunt uh, pregătite pentru februarie, martie și mai. Aici vor avea loc discuții, discuții tehnice la nivel înalt și uh, discuții informale la nivel de miniștri consacrate obiectivului de a uh, ne concentra și în acest domeniu asupra politicii de coeziune. Vom avea o întâlnire la nivel de ministri de două zile în care ar trebui să uh, vedem ce se întâmplă cu agenda teritorială, să trecem în revistă toate informațiile de care, avem, uh, de care dispunem și să revizuim agenda teritorială care ar trebui apoi adoptată uh, la reuniunea la nivel de miniștri din martie. Eu nu intru acum în detalii, dar ce vă pot promite este că înaintea Consiliului Întâlnirilor de Miniștri din mai, din luna mai, eu voi fi gata să discutăm despre această problemă și să vă ofer toate informațiile în legătură cu uh, situația negocierilor și după întâlnirea la nivel de ministri, de asemenea, vă voi informa asupra rezultatelor acesteia. Și în ce privește strategia Dunării, vă voi mai spune că aceasta nu se referă doar la protecția mediului, ci deci este mult mai mult. Pentru noi este vorba de o problemă politică macroregională care include aspecte legate de mediu, de dezvoltare economică și de dezvoltarea turismului de asemenea. Toate sunt importante pentru Ungaria. În plus, există și aspecte legate de navigabilitatea Dunării, și vom ține cont și de acestea, cum vom ține cont și de protecția mediului. Adoptarea strategiei Dunării a fost lansată pe data de 19 ianuarie, când grupul de lucru și-a desfășurat prima întâlnire și noi sperăm ca până luna iunie a anului în curs la, cu ocazia uh, întâlnirii la nivel de Consiliu, se va finaliza strategia Dunării, strategia pentru Dunăre. Deci sperăm că în aceste șase luni ale președinției maghiare, sperăm să finalizăm strategia Dunării în mai puțin de șase luni, de fapt, ca să discutăm în detaliu toată această strategie la nivel tehnic și apoi să ne bucurăm de adoptarea ei la întâlnirea uh, Consiliului. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru atenție. Președinte, mulțumesc în numele tuturor, vă mulțumesc uh, pentru răspunsurile exhaustive la întrebările noastre. Contăm pe cooperarea dumneavoastră, contăm de voința noastră de a veni aici și de a vorbi cu noi, dar spun din partea tuturor colegilor că contăm pe eforturile noastre pentru a vă asigura că Parlamentul este reprezentat așa cum se cuvine la lucrările Consiliului, pentru că acum ne aflăm în condițiile noului tratat, ceea ce deschide noi căi pentru cooperarea între Consiliu și Parlament, mai ales că ne stau în față multe provocări importante în, în domeniul care ne interesează atât pe dumneavoastră cât și pe noi. Din nou vă mulțumim, domnule ministru, și vă urăm succes. Că nu, nu va fi o treabă ușoară, sunt convinsă, dar vă puteți uh, bucura de sprijinul nostru. Mulțumesc! before you go, I just have to announce that uh, Înainte, de a părăsi sala, vreau doar să vă spun că punctul 6, avizul domnul Carona, va fi analizat după votul de mâine de șec pe care vă interesează, vă rog. Notați că după votul de mâine vom analiza raportul.